A venit și domnul Covacev. Îl văd și pe domnul David. Dacă vreți, puteți să mă chemați la o bere după ședință, dar deocamdată ar fi bine să începem cu votul. So, we will start with the impact on the... Începem cu impactul crizei economico-financiare asupra drepturilor omului. Raportor este doamna Vaidere. Doamna Vaidere, aveți ceva de spus? Yes, until the people are coming, I just want... Da, până se așează toată lumea, aș vrea și eu să zic două cuvinte. Uh, sunt foarte recunoscătoare pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu toate părțile implicate pe un raport care uh, vizează o problemă extrem de inovatoare. Uh, am primit o serie de amendamente, 134, ceea ce arată că raportul a trezit uh, suficient interes în rândul colegilor ei au aprobat în principiu textul inițial al raportului și vreau să mulțumesc uh, din tot sufletul uh, raportorilor mei din umbră care mi-au oferit uh, foarte valoroase contribuții. Acum acest raport este mult mai bun decât a fost el inițial și vreau să mulțumesc și Comisiei de, de, pentru Dezvoltare, pentru că multe din elementele pe care le-au propus uh, le-am uh, inclus uh, până la urmă în textul consolidat. Vreau să mulțumesc și doamnelor Bobes și și pentru ajutorul lor. Principalul, principalul scop al raportului a fost să găsim soluții uh, urgente la uh, cele mai importante probleme care sunt legate de drepturile omului în această perioadă. Uh, Sperăm ca prin acest raport să putem îmbunătăți situația drepturilor omului peste tot în lume și de aceea încă o dată vă mulțumesc tuturor. Herzlichen Dank. Da, vă mulțumim și noi, spune președintele. Trecem la vot. Amendamentul 58 pentru, împotriva, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 66. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 73, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 75, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 79 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. Sau sunteți siguri? Bun, se respinge. 80 pentru, Împotriva? Abțineri? Respins. 81 pentru. Împotriva? Abțineri? Respins. 82 pentru. Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amenament oral 1 pentru. Împotriva? Abțineri? Adoptat. Compromisul 5 pentru. Împotriva? Abțineri? Adoptat. Trecem la compromisul 6 pentru, împotriva țineri adoptat. 88 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul oral 2 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 89 pentru, împotriva abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotriva abțineri adoptat. 96 pentru, împotriva abțineri adoptat. 97 pentru, împotriva abțineri adoptat. 98 pentru, împotriva abțineri respins. 98 pentru, împotriva abțineri adoptat. Vezi? 100 pentru, împotriva abțineri respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Se cere verificarea. Am închis votul. se ad... 29 voturi pentru, 28 împotrivă, 4 abțineri. Uh, îmi pare rău, uh, nu am la mine cartela de vot și vot aș, votez așa cum a votat grupul socialist. Deci împotrivă în cazul ăsta. Deci s-a adoptat 30 la 28, da? Trecem la 102. Pentru? împreună, împotriva, abțineri, respins. 103 pentru, Bun, atunci 104. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 105. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 106. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 108 pentru, împotrivă, Cred că se respinge, dar să verificăm. Verificăm 108. amenamentul 108. Am închis votul. Se respinge 22 pentru, 42 împotrivă. Da, da, e 2 cu 2 e 4, dar nu ajunge. Bun, 109 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 110 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 111 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 112 pentru, împotrivă, abținere respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 115 pentru, împotrivă, abțineri Deci deschidem votul electronic pe amendamentul 115. Am închis votul. Închid votul, repetă președintele. Se respinge 26 la 35 de voturi. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, res, adoptat. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 121 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 122 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 123 și 24 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem mai departe la amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adopt, respins. 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotriva, abțineri, respins. 23 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18, nu, 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Se cere verificare la amenamentul 32. Votul e închis. Se adoptă 30 la 29 de voturi. Știam eu ceva. Treizeci trei. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. Dacă participă toată lumea la vot, e mai ușor să-ți dai seama de cum se formează majoritatea. La un vot așa de strâns e însă foarte greu să apreciezi numărul exact de voturi. Domnule Buzec, sunteți pro sau contra? Ah, Die Abstimmung ist geschlossen. Votul e închis acum. Vedeți cât uh, contează votul unui fost președinte înclină balanța în direcția cealaltă. Deci, 33 se respinge. 34. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Abstimmung ist geschlossen. Vot închis. Se respinge 32 la 34. 35 acum. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la 41-42, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Să cere verificarea prin vot electronic. Die Abstimmung ist geschlossen. Am închis votul. și se adoptă 34 la 30 de voturi. Deci asta au fost pat, amendamentele 41-42. Și acum 43. Cine pentru? 44. Cine pentru? Împotriva abținere adoptat. 45. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 46. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? adoptat. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54 pentru, împotriva, abțineri, respins. 55 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 57 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotriva abținere adoptat. 3 pentru, împotriva abținere adoptat. 4 pentru, împotriva abțineri respins. 5 pentru, împotriva abțineri adoptat. 6 pentru, împotriva abțineri adoptat. 7 pentru, împotriva abțineri respins. 8 pentru, împotriva abțineri respins. Încă o dată. Deci cine pentru 8? Cine împotrivă? Verificăm. Am închis votul. Se respinge 31 la 35 de voturi. DV1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. DV3 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Aici, în câmpul de mijloc, e participarea mai slabă și mă derutează, spune președintele. Am închis votul și se respinge 21 la 46 de voturi. DV4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. DV9 pentru, împotriva abțineri respins. DB10 pentru, împotriva abțineri respins. 11 pentru, împotriva abțineri adoptat. 12 pentru, împotriva Cred că trebuie să verificăm, nu sunt sigur. Vot electronic, amendamentul DV12. Am închis votul. Se adoptă 43 la 30, 34 la 33. DV13 pentru, împotriva, abțineri, respins. DV14 pentru, împotriva, abțineri, respins. 15 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16 pentru, împotriva abțineri adoptat. 17 pentru, împotriva abțineri adoptat. 18 pentru, împotriva abțineri adoptat. 19 pentru, împotriva abțineri. Nu e clar, verificăm. Am închis votul. Se respinge 25 la 41 de voturi. 20 până la 25 în bloc, dacă doriți. Da? Cine este pentru? Deci, amendamentele DV20 până la DV25 în bloc. Nu se dorește în bloc. Bun, DV20, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. 22 pentru, împotriva, abțineri, respins. 23 pentru, împotriva, abțineri, respins. 24 pentru, împotriva, abțineri, cred că se adoptă. Cine pentru 25? împotrivă, abțineri, respins. Și acum vot electronic final asupra proiectului de raport. Astfel amendat. Votul este închis. Raportul se adoptă cu 47 voturi pentru, 3 împotrivă, 17 abțineri. Felicitări, doamne Vaidere. Și acum trecem la raportul cu privire la Croația. Libor Rocek este raportor. Mai ai ceva să spui? Nu. Atunci pedapsa se execută imediat. Fie. Amendamentul 4. Cine pentru? Împotrivă abținere adoptat. 6 pentru, împotriva, abțineri respins. 7 pentru, împotriva, abținere adoptat. 8 pentru, împotriva, abținere adoptat. 9 pentru, împotriva, abținere adoptat. 10 pentru, împotriva, abținere respins. Ce zici? Hai să verificăm. Antrag, äh, die Abstimmung ist geschlossen. Votul se închide. 34, 26. Se adoptă 34 la 26. 11 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 12 și 13 pentru, împotriva, abțineri, respins. 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 2. Pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Amenamentul 27. Pentru?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 emphasizes that such a mechanism is to the primary benefit of Croatian citizens and support for the Croatian authorities to fulfill its commitments and continue the reforms. Uh, that's the text. Acesta este textul amendamentului, dar vreau să vă spun și care este argumentarea sa. Pentru că uh, un amenament al meu, mai devreme depus uh, pe lângă compromisul 2, nu a fost luat în vedere și cred că uh, am dreptul totuși, dacă nu s-a luat în considerare amendamentul meu, uh, să depun un amendament și ca acesta să se voteze. Mulțumesc. Domnule raportor, ce ziceți? Strictly... Domnule președinte, eu mă exprim strict împotriva unui mecanism de monitorizare post-aderare pentru Croația nu este doar opinia mea, ci și opinia raportorilor din umbră, dar dacă uh, doamna Macovei neapărat dorește ca acest amendament să se voteze, nu mă împotrivesc. Excuse me, I, uh, uh, I am all for the... Mă scuzați, eu doresc să se respecte libertatea de inițiativă, însă doamna Mascovei a pierdut ieri dezbaterea. Și ceea ce încearcă să facă acum e să reintroducă aceleași idei printr-un amendament oral. Eu nu cred că ar trebui să luăm pe această cale și de aceea, în ciuda celor spuse de domnul Rocek, nu cred că ar trebui să dăm curs acest amendament oral. Dacă e așa, o puteți ține la nesfârșit, doamnă Macovei. Also Sie haben gesagt, dass Sie gegen Bun, deci dumneavoastră spuneți că sunteți împotriva votului pe acest amendament oral. Eu am spus că mi-aș dori cel mai mult să nu se voteze. Dar dacă colegii eh, spun că vrem să votăm, atunci o să votăm. Eu nu vreau decât să emit un avertisment, pentru că dacă așa continuăm, atunci dezbaterea niciodată nu va fi încheiată. Look, Mrs. McAvey. Doamna McAvey. Dacă un membru spune că nu putem vota, nu putem vota, așa spune regula. Însă nu există o obiecție oficială, deci vom vota. Domnul Salafranca. Domnule președinte, e important să lămurim într-adevăr această problemă de procedură și nu mă refer aici la faptul că un membru al comisiei înaintează un amendament oral. De obicei, comisia noastră nu lucrează cu aceeași rigiditate și din plenară, în mod normal, hotărâm prin majoritate. Însă e nevoie totuși de o doctrină pentru a clarifica anumite cazuri, cum ar fi acest caz al amendamentului doamnei Comp- uh, Macovei, mă scuzați. Uh, Părerea mea personală e că acest compromis e incompatibil cu amendamentul înaintea de doamna Macovei, însă dat fiindcă dumneavoastră ne-a cerut să trecem la vot și dat fiindcă putem trece la vot, eu cred că majoritatea vor vota împotrivă, deoarece acest amendament contravine compromisurilor oricum. Mulțumesc. Exact Domnule Salafranca, exact asta am propus și eu. Deci, nu există nicio obiecție formală față de votarea acestui amendament oral și de aceea vă întreb cine este în favoarea amendamentului oral al doamnei Macovei. Cine împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun. Și cu asta ajungem la amendamentul 27. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 28 pentru? Împotrivă? Abțineri? Socialiștii cum au votat? Cu da sau cu nu? Bun, atunci se respinge. 29 pentru, împotriva abțineri adoptată. 30 pentru, împotriva abțineri adoptată. 31 pentru, împotriva abțineri adoptat. 32 pentru, împotriva abțineri, respins. 33 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 39 acum. Cine pentru? împotriva abțineri adoptat. 40 pentru, împotriva abțineri adoptat. 41 pentru, împotriva abțineri adoptat. 42 pentru, împotriva abțineri adoptat. 43 pentru, împotriva abțineri respins. 44, 45 și 46 pentru, împotriva abțineri adoptate. 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în principiu, dar mai verificăm și electronic. Am închis votul. Se adoptă 37 la 27 de voturi. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 56 acum, partea a doua. Cine e pentru? Partea întâi cade în cazul adoptării compromisului 5, deci votăm doar a doua parte. Deci amenamentul 56 în două părți, partea a doua. Cine pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar. Probabil că se adoptă, dar verificăm electronic. Votul e deschis. Amenamentul 61, repetă președintele. Și acum închidem votul. Se adoptă 33 la 32 de voturi. 62 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat și acum vot final asupra textului raportului astfel amendat, vot electronic deschis. Am închis votul. Votul se adoptă cu 60 de voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări, domnule raportor! Și acum să vedem dacă domnul Preda are și el succes, cum a avut uh, raportul pe Croația. Domnule Preda, vreți să mai spuneți ceva? Nu. Bine. Atunci, compromisul 1. cine e pentru? Împotriva abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri, respins. 8 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 9 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 11 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri respins. 20 pentru, împotrivă, abține respins. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 25 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 26 pentru, împotriva abțineri adoptat, 27 pentru, împotriva abținere adoptat, 18, 28 pentru, împotriva, abțineri, liberalii nu participă la vot? Repetăm. Deci, cine este în favoarea amendamentului oral 3? Repetăm, da? Nu. Repetăm la 28. Cine e pentru? Împotriva? abțineri, adoptat. Amendamentul oral 3. De data asta, liberalii s-au exprimat în favoarea amendamentului. Am închis amen- eh, votul. Se adoptă 35 la 27. Amendamentul oral 3 acum. Pentru? împotriva, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, Vreți să interveniți? Întotdeauna este cu amendament oral când ajunge să fie imprimat pe lista de vot. The, Green Group, unfortunately... În nefericire, grupul verzilor uh, se opune amendamentului oral. Îmi pare rău că trebuie să vă informez. Ja, dann können wir nur den Kompromiss. Bun, atunci nu putem să votăm decât compromisul fără amendament oral. Cine este pentru compromisul 6 fără amendament oral? Împotriva, împotriva abțineri, se adoptă astfel. Amendamentul 38 pentru, împotriva, abțineri. Cum se poziționează socialiștii? E, atunci trebuie să verificăm. Se verifică amendamentul 38, votul electronic deschis. Închid votul. Se adoptă 35 la 27. 39. Prima parte. Cine e pentru? Împotriva abținerea adoptată. A doua parte pentru. A, nu. Cade. Cade în caza lui 38. Compromisul 7 atunci. Pentru. Împotriva abțineri adoptată. Cu asta ajungem la amendamentul 1 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abținerea adoptat. Și numărul 3 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Și acum vot electronic final asupra textului amendat. No. Da, the closed, vote is closed. Votul a fost închis. Se adoptă 56 voturi pentru, două împotrivă, fără abțineri. Felicitări domnului Preda. Wir haben jetzt ein Gespräch. Acum este programat uh, o dezbatere cu președintele Parlamentului din Muntenegru, Suspendăm ședința timp de 5 minute. 5 minute, vă rog. President, ambassadors. Domnule președinte, stimate oaspete, aș dori așadar să urez uh, bun venit președintelui Parlamentului din Muntenegru, domnul Ranco Crivo Capici. Foarte corect, domnule președinte, ați pronunțat. Da, uh, domnul Bloc, ne pare bine că sunteți astăzi aici nu e prima oară, mi-ați tocmai mi-ați reamintit că în 2006 ați, v-ați aflat deja înaintea comisiei noastre, într-un moment important înaintea referendumului. Acum de 10 ani sunteți președinte al Parlamentului. Și aveți atâtea amintiri uh, din acești 10 ani, nu întotdeauna a fost ușor. Uh, Luna trecută s-a adoptat un raport uh, de progres al Muntenegrului. În multe feluri, Muntenegru este un exemplu de succes din Balcanii de Vest, dar nu numai. E unica țară din regiune care actualmente negociază, își negociază aderarea la Uniunea Europeană cu uh, reforme solide și adoptarea acquis european și este un mod exemplar, modul în care a evoluat uh, societatea civilă și s-a implicat în uh, negocierile de aderare ale Muntenegrului. Sunt doar câteva uh, realizări cu care țara dumneavoastră se poate mândri. Sigur că trebuie să mențineți direcția europeană, asta în interesul tuturor cetățenilor din regiune. Așadar, e important să aveți și mai multe rezultate, mai ales în consolidarea independenței justiției și în responsabilitatea uh, judecătorilor și în lupta împotriva corupției. Și sigur că trebuie să vă îmbunătățiți și uh, rezultatele în combaterea uh, corupției la nivel înalt și apoi, pe de altă parte, trebuie să vă îmbunătățiți competitivitatea comercială și să rezolvați problemele de frontiere cu toți vecinii. Uh, vă voi da cuvântul, dar înainte uh, v-aș ruga pe prietenul nostru Cucan să facă câteva observații după ce, și după aceea vă voi da cuvântul, domnule președinte domnule președinte. E o onoare să iau cuvântul înaintea președintelui Parlamentului Muntenegran. Aș dori să-i urez bun venit la reuniunea noastră de azi. Din experiența delegației noastre interparlamentare, uh, nu pot decât să confirm că pe durata discuțiilor cu partenerii noștri din Muntenegru, am putut vedea că ei, într-adevăr, iau în serios agenda integrării europene, dau dovadă de mare responsabilitate și, deși câteodată am avut discuții lungi și complicate, întotdeauna am reușit să adoptăm declarații comune, ceea ce înseamnă că în Muntenegru cultura dialogului politic există și e vizibilă. Și asta e foarte important, mai ales în regiunea Balcanilor de Vest. Deci doream doar să spun că încurajez pe domnul președinte să continue modul în care, modul foarte pozitiv în care evoluează până la ora actuală negocierile de aderare. Și de asemenea vreau să subliniez ce a spus dumneavoastră, domnule președinte, și anume că Muntenegru e singura țară care se află în, uh, pe calea negocierilor de aderare și e important să menținem cadrul extinderii în regiune și e foarte bine că Muntenegru exact asta și face. Uh, mai doresc să reamintesc că ei trebuie lăudați pentru asta. Asta reprezintă în același timp și o mare responsabilitate caracterul unic din regiune deoarece avem nevoie de exemple pozitive din partea celor din Balcani, că iată, Croația și Muntenegru pot fi imitate atunci când țările candidate îndeplinesc criteriile de la Copenhaga, este posibil să se integreze în Uniunea Europeană. Iată exemple pozitive și uh, impulsuri pentru țări care adesea critică uh, europenii că nu se țin de cuvânt și așa mai departe. N-am nicio observație negativă de făcut. Știți foarte bine care vă, sunt în problemele încă. E bine că negocierile demarează cu capitolul 23 și capitolul 24, deoarece acestea sunt cele mai sensibile în multe țări, însă e foarte important și această metodă de negociere e mult mai eficientă eh, pentru că ne permite să ne concentrăm pe domeniile cele mai dificile și cele mai importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, domnul președinte al Parlamentului Muntenegrului. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Am avut plăcerea, după cum a menționat domnul Brock, ca la câteva luni înaintea independenței să încerc să explic aici în fața noastră cât de important este să avem șansa să o pornim uh, pe calea cea bună ca un stat european și mă bucur că așa am și făcut cu susținerea dumneavoastră. Și într-adevăr constituim un, exam, un exemplu pentru restul țărilor din Balcan, că e posibil să rezolvăm uh, probleme, probleme cum ar fi statutul de țară, într-un mod pașnic și eu sunt un privilegiat, de fapt, pentru că uh, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu patru președinți ai Uniunii Europene și mă bucur că unul din ei este aici de față, domnule președinte Pöttering. Este astăzi în sală. Sunt de drept emoționat să-l văd și am avut relații foarte bune, ne-a sprijinit uh, pe toți, uh, pe noi, toți cei din Balcani, a susținut integrarea um, europeană a Muntenegrului și profit de ocazie ca să îi mulțumesc din inimă pentru tot ce a făcut pentru noi. Sigur că e alături de noi și copreședintele Cucan, din uh, Comisia Parlamentară pentru Stabilizare și Asociere. Până acum am avut patru sesiuni împreună și ne întâlnim de două ori pe an. Sigur, acum ne concentrăm pe capitolele 23-24, care sunt capitole cheie pentru Muntenegru, dar aș dori să subliniez astăzi aici, cred eu, care sunt aturile integrării Muntenegrului. Uh, Parlamentul joacă un rol cheie Sigur, este un parlament de mici dimensiuni, dar este foarte eficient. Parlamentul este locul unde se joacă integrarea Muntenegrului. Știți că există păreri împărțite în legătură cu statutul nostru de țară, însă acum Parlamentul este instituția cheie pentru integrarea Muntenegrului. și uh, are și o poziție a rol de jucat, nu doar puterea. Deși s-au exprimat și păreri contrare UE, NATO și așa mai departe, lucrurile sunt pe calea cea bună și conlucrăm puterea și opoziția pentru integrarea noastră. Parlamentul încearcă să schimbe Constituția, deși a fost adoptată Constituție doar în 2007, la un an după obținerea independenței. Acum, din nou, ne schimbăm prevederile constituționale privitoare la justiție în ce privește Curtea Constituțională și Justiția uh, General și, de asemenea, statutul procurorilor. Noi încercăm să adoptăm un model nou, sigur, împreună cu Comisia Europeană, și să avem un cadru mai stabil pentru o deplină independență a justiției, dar în același timp să existe și o justiție responsabilă în Muntenegru. Justiția să fie cu adevărat Uh, independentă, dar o putere fără responsabilitate și fără o influență asupra uh, legitimității democratice nu se poate. În, în următoarele luni se va încerca modificarea Constituției noastre pentru a pune la un nivel mai înalt în Constituție independența și responsabilitatea justiției. și sper că și uh, în următoarele luni să și realizăm acest lucru. Muntenegrul trebuie să demonstreze că acest lucru este posibil, că uh, se poate schimba, doar după câțiva ani se poate schimba modelul uh, justiției. E într-adevăr o provocare, dar este foarte important pentru capitolele 23 și 24. Încercăm să găsim modelul corect ca justiția să funcționeze mult mai bine. Luckily, Parliament establish effective control. Mm, Parlamentul uh, are într-adevăr acum sau trebuie să stabilească un control eficient al uh, și care să funcționeze al ramurii executive. Am avut multe anchete parlamentare. Uh, cred că e un lucru unic în experiența parlamentară e că una din aceste anchete parlamentare s-a desfășurat pe durata campaniei electorale uh, legislative și uh, doar, la doar 15 zile înainte alegerilor, șeful uh, principalei liste electorale și acum uh, actualul prim-ministru a fost, uh, a fost chemat să apară în fața comisiei de anchetă. Asta înseamnă că uh, Eh, Parlamentul își face treaba și și-a făcut-o inclusiv pe durata campaniei electorale și eh, face exact ceea ce îi permite Constituția. Iată, e un nou înțeles al eh, democrației parlamentare în țara noastră și sper că și în viitor vom continua exact pe această cale. Acum avem un plan pentru audieri uh, organizate în cadrul uh, Comisiei Anticorupție a Parlamentului și vreau să subliniez că există un nou avânt în Parlamentul Muntenegran. Acum avem Comisia pentru Bugete, Comisia Anticorupție și Comisia pentru Integrarea Europeană. Toate acestea sunt prezidate de membrii ai opoziției. Știți că Comisia pentru Bugete e foarte importantă și în această fază a integrării e la fel de importantă și Comisia Anticorupție și Comisia pentru Integrare Europeană. Iată, am, avem activități uh, în, în care sunt implicate toate comisiile pentru un nou model de integrare și sper că vor exista și aceste nouă elemente pe care le-am inclus ca parte a noi noastre căi europene și eu sper că și societatea se va mobiliza pe calea europeană. Toate elementele societății sunt implicate în procesul de integrare. Asta înseamnă că întreaga societate muntenegreană trebuie să participe și pentru a ne exploata pe deplin capacitatea de negocieri și pentru ca să pledăm mai eficient în favoarea valorilor europene. În plus, vreau să subliniez că există posibilitatea ca data viitoare toate acele elemente să fie și mai productive uh, pentru a închide capitolele 23 și 24. Aceasta este ținta noastră, întregii societăți dar asta nu e valabil doar pentru noile democrații. Pentru toată lumea trebuie să fie foarte important statul de drept. Acesta este semnul maturității unei societăți. Dacă într-o societate există domnia dreptului, domnia justiției, sigur, asta niciodată nu este o misiune îndeplinită, dar e un bun indica indicator al maturității unei societăți. Și sper că pe durata procesului integrării, Muntenegru va ajunge la un nivel statului de drept nu fac uh, acum promisiuni de șarte, dar măcar să ajungem la un nivel înalt al standardelor europene, măcar în zonele cheie pe care le-am menționat. Și acum, în finalul mm, speech-ului meu, care n-a fost prea scurt, după cum văd pe ecran, uh, Muntenegru este o țară mică, dar foarte importantă în regiune și un exemplu bun de societate multietnică noi suntem un amestec, practic țara noastră e un amestec de culturi, de civilizații. Suntem la granița multor imperii, multor civilizații istorice, dar tradiția societății noastre este una multietnică, multiculturală. Nu, asta nu s-a făcut într-o generație. Asta s-a întâmplat în ultimele secole, din perioada regelui, când, regelul, când regele nostru a fost destul de inteligent încât să integreze toate elementele societății în uh, satul muntenegran și cred că e un exemplu foarte important pentru restul țelor din Balcan și nu numai. Uh, e un exemplu bun de urmat pentru toți cei care își doresc o societate globală, Uniunea Europeană ca o societate globală în concurență, care intră în, în concurența mondială. Uh, noi oricum dorim să ajutăm la reintegrarea regiunii uh, Balcanilor în Europa. Eu cred că am făcut uh, multe lucruri de calitate în ultimul secol, nu doar în anii 90. Și cred că avem un patrimoniu comun și realizări comune foarte pozitive din ultimele secole, care ar putea ajuta la reintegrarea Balcanilor în noua Europa. Și oricum noi vom continua să fim activi în acest sens. După cum știți, uh, apro- acum aproape 10 ani am înființat un forum parlamentar pentru Balcanii de Vest, asta care a slujit uh, întâi la reconcilierea în regiune și apoi uh, la strângerea relațiilor între toate parlamentele din regiune. Mulțumim tuturor prietenilor care au fost de la început cu noi, Doris Pa, care tocmai a sosit, domnul Ceastană, care a făcut multe pentru noi, doamna Lunacek, care a fost împreună cu noi, a fost alături de noi. Știm că avem buni prieteni aici care ne înțeleg uh, și când mai facem greșeli ne ajută să le corectăm. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați sprijinit și îmi exprim fericirea să văd Croația în curând că va adera la 1 iulie cu drepturi de pline și deja are reprezentanța aici un stimulant enorm pentru noi și eu consider că va avea de beneficiat întreaga regiune de pe urma aderării Croației. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvântarea dumneavoastră. Acum uh, au, colegii, au uh, cuvântul colegii noștri, în primul rând domnul Tanak. Very warm uh, welcome, Mr. Speaker. Îi urez bun venit, domnului președinte. După cum știți, raportul meu a trecut practic fără opoziție în Comisia Parlamentară. Au fost mai multe amendamente de compromis și rezultatul a fost foarte satisfăcător. Ca prieten al Muntenegrului, trebuie să aduci uneori niște critici pozitive și constructive. Eu cred că țara dumneavoastră e pe drumul cel bun și sper că se va acorda prioritate capitolelor 23 și 24, adică corupției, crimei organizate. Sper că acestea să fie prioritățile dumneavoastră, deoarece asta crede și Comisia Europeană și opinia publică. Asta ne îngrijorează cel mai mult în Balcanii de vest, în general însă am încredere în faptul că guvernul dumneavoastră și parlamentul dumneavoastră va face tot posibilul pentru a face față cerințelor și a încheia aceste capitole. Raportul a strânit foarte mult interes, au fost multe amendamente, se vorbea despre persoane strămutate, despre mm, probleme legate de mediu, de îmbunătățirea resurselor Parlamentului dumneavoastră și ați făcut foarte multe pentru o țară mică, ați făcut multe pentru a îmbunătăți uh, procesul de monitorizare și există și un consens național în ceea ce privește aspirațiile către o aderare transatlantică. Oricum, dumneavoastră nu întâmpinați niciuna din problemele care uh, îi afectează pe vecinii dumneavoastră. Unii erau grijorați de disputa legată de granița cu Croația, însă sperăm să nu mai existe probleme odată ce Croația va adera la Uniunea Europeană și salutăm de asemenea rolul dumneavoastră ca mediatori regionali pentru a liniști o parte din tensiunile din țările învecinate, cum ar fi Albania sau Bosnia și Herțegovina. Acum sunteți o țară candidat, sunteți practic liderul grupului de țări candidate în Balcanii de Vest și uh, acest Parlament vă va urmări de aproape pe măsură ce veți progresa către aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. E tot ce vreau să vă spun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Danke. President, you mentioned... Domnul Rocek, ați spus că aveți mulți prieteni în acest Parlament, nu doar în această comisie. Bineînțeles, noi, socialiști și democrații, vă suntem prieteni și noi ne dorim o extindere și a Uniunii Europene către țările din Balcanii de Vest, inclusiv Muntenegru, ar trebui să devină o țară membra Uniunii Europene. Însă pentru asta trebuie să vă faceți temele. Asta e clar. Noi vă putem încuraja, vă putem ajuta, însă tot dumneavoastră trebuie să faceți treaba. E încurajator sau din partea dumneavoastră că există un consens în, în Muntenegru la nivel de societate și între grupurile politice în legătură cu calea pe care vreți să o urmați. E foarte bine, dumneavoastră știți că, uh, că e important ca toți președinții de comisii parlamentare, inclusiv cea pentru afaceri externe, care e condusă de un membru al opoziției, să uh, fie cu toții de acord. Deci mă bucur că vă aflați pe calea cea bună. Din experiența noilor state membre, pot spune că e important ca țara să se pregătească nu doar din punct de vedere administrativ, uh, combătând corupția, ci și din punct de vedere economic. Deoarece odată ce ajungi să faci parte din această piață imensă de 500 de milioane de consumatori, apar bineînțeles, șanse noi, însă există și anumite uh, constrângeri pentru economia locală. De aceea, cum credeți că va evolua economia dumneavoastră? Trece printr-o perioadă când, din păcate, aproape majoritatea țărilor întâmpină gre greutăți mari și, bineînțeles, și Muntenegrul este afectat. Deci, cum vedeți lucrurile? și cum vă putem ajuta. Nu doar prin fondurile de preaderare, ci și pentru o mai bună integrare și o mai bună funcționare a economiei dumneavoastră înainte de a adera. Și ultimul meu comentariu. S-a spus că sunteți în fruntea acelui pluton de țări care vor să adere. Știm că pe 1 iulie Croația va adera la Uniunea Europeană, după care vă va veni rândul dumneavoastră. Aveți, prin urmare, și o mare răspundere, deoarece le puteți arăta calea prietenilor din Serbia, Bosnia și Herțegovina, din Albania, le puteți dovedi că e posibil să adere dacă uh, pun o la treabă și fac tot ce trebuie făcut. Bineînțeles, știți că situația din Muntenegru va fi uh, un catalizator nu doar pentru dumneavoastră, ci pentru toți vecinii și pentru viitoarele uh, extinderi din această regiune. Mulțumesc! Doamna Ibrisagici, vă mulțumesc și bine ați venit în Parlament. Colleagues also said your country has been... Așa cum spuneau și colegii mei, țara noastră e o poveste de succes. De când domnul Oli Ren, fostul comisar pentru extindere, a spus acum șapte, opt ani că sunteți deja o, o poveste de succes. Iată că v-ați menținut această poziție uh, ambițioasă. Eu Uh, only when you start the negotiations you also will be able to make necessary changes. Eu uh, am uh, încurajat începerea negocierilor, deoarece știu că veți face toate reformele necesare. Și ca țară negociatoare, trebuie să știți că noi suntem gata să trecem la etapa următoare odată ce prima este încheiată. Asta e principala diferență între țări precum Muntenegru sau alte țări din regiune care poate că nu cred, într-adevăr, în valoarea acestor uh, reforme, deoarece simt multă nesiguranță față de viitorul lor. E important ca și noi să știm ce trebuie să facem, nu ce, doar ce trebuie să faceți dumneavoastră, deoarece reformele pot da într-adevăr un imbold procesului de negociere. O țară trebuie să știe că dacă întreprinde reformele necesare, va fi răsplătită prin trecerea la următoarea fază a negocierilor. Știm asta din exemplele anterioare. Da, trebuie să faceți mai multe și noi. Eu nu am fost atât de activă ca domnul Tană, că am fost doar raportor din umbră din partea PP-ului și nu am înaintat niciun amendament la textul domnului Tană, deoarece cred că dumnealui a surprins atât aspectele pozitive din procesul nostru de negociere, dar și um, neajunsurile care trebuie uh, soluționate. Deci uh, vă urmărim îndeaproape, știm ce trebuie să faceți. Aș avea uh, o singură întrebare. Rolul dumneavoastră în regiune a fost de conducere în ceea ce privește cooperarea și buna vecinătate. Când ați început negocierile cu Uniunea Europeană, credeți că veți face din asta în continuare o prioritate a dumneavoastră? Ar fi foarte bine să vă mențineți această atitudine, deoarece sunteți o țară care nu a fost atât de implicată în toate acele evenimente atât de greu de menționat din Balcani. Nu ați avut o intervenție militară din exterior. Sunteți o țară care chiar și acum poate organiza reuniuni la care să vină toți vecinii din Balcani. Deci credeți că în continuare aveți posibilitatea de a asigura uh, această poziție la nivel de cooperare regională sau credeți că va fi nevoie de timp deoarece acum vă concentrați mai mult pe procesul de negociere? Vă mulțumesc! Doamna Pac. Mulțumesc! Și vreau să-i spun domnului Ruce că nu ar trebui să fie gelos. Ranco nu e din familia mea politică, însă avem o prietenie de 20 de ani. De aceea a fost atât de amabil. Eu mă înțeleg bine cu Ranco și putem discuta uh, foarte deschis. Și asta a fost uh, ceva foarte bun în cazul Muntenegrului. Am putut spune lucrurilor pe nume. Ana Ibrisagi tocmai spunea că problemele pe care le are Muntenegru nu sunt uh, aceleași pe care le au alte țări vecine, unde există tensiuni etnice mult mai marcate. Iar vrea să știu dacă ai putea să te referi la minorități. Ce fel de probleme aveți în Muntenegru cu minoritatea albaneză sau inclusiv cu cetățenii sârbi care trăiesc în Muntenegru? Și aș vrea de asemenea să mă refer la ce spunea Ana. Eu te-aș ruga să profiți în continuare de existența acestui for pentru a încerca să obții acea coeziune regională atât de utilă. Aceste negocieri nu sunt o povară atât de mare pentru președintele Parlamentului, de aceea mă gândesc că ar trebui să încerci să stimulezi, să dai un impuls și mai mare reconcilierii. Eu sunt sigură că și colegii vor fi gata să participe la orice discuții și conversații pe această temă. Doamna Lunacek acum dorește să ia cuvântul. Nu vă temeți, domnule președinte. Și numele verzilor ar vrea să vă urez bun venit în Parlamentul European. E o idee bună să veniți aici și să ne vorbiți uh, și în afara reunilor oficiale. Deci, un bun venit călduros și din partea mea. Țin să salut ceea ce spuneați în legătură cu faptul că Parlamentul dumneavoastră a devenit un factor de integrare în ceea ce privește mm, aderarea la Uniunea Europeană. Asta știind că există tensiuni și în Parlamentul dumneavoastră și vreau să mă refer la ce spunea și doamna Pac, cum e cu problema cu tensiunile între sârbi, între sârbi și muntenegreni. Știți că există anumite probleme legate de limbă, de imn, de steag. Uh, cum au mai evoluat lucrurile în această privință? Celelalte lucruri la care vreau să mă refer. Da, am în continuare niște îngrijorări. Știți că un bun, ca bun prieten al acestei țări, mă simt nevoită să pun în discuție și punctele mai problematice. Însă, faptul că ați început negocierile faptul că aceste capitole 22, 23 și 24 par să treacă bine la negocieri. E ceva bun nu doar pentru țara dumneavoastră, ci pentru întreaga regiune. E important ca acest proces să nu fie blocat și asta din mai multe motive. De asemenea, mulți dintre noi am fost îngrijorați de libertatea presei și de libertatea presei de a prezenta situația, este îngrijorări legate și de situația jurnaliștilor, unii au fost amenințați, au existat cazuri în care cei care au săvârșit aceste amenințări au ajuns în uh, justiție, însă am auzit că și președintele a criticat jurnaliștii de la un ziar, Izvestea, care au criticat privatizarea uh, firmei de telecomunicații în care se pare că sora președintelui a fost implicată. Eu știu că tribunalele se ocupă de asta, însă uh, E ceva absolut esențial. Mai există și alte chestiuni. S-au făcut progrese și în alte ca... s-au făcut puține progrese și în alte cazuri de amenințări la adresa jurnaliștilor. Și mulți dintre aceștia se tem că dacă vor avea o atitudine critică față de guvern, vor primi uh, mai puțin uh, uh, spațiu publicitar, de exemplu, în anumite ziare din cauza anumitor companii. Uh, deci nu doar eu și alți colegi sunt îngrijorați de asta, de libertatea și independența mijloacelor de comunicare. O altă chestiune. Reprezentarea femeilor în Parlamentul dumneavoastră. Eu, ca și multe alte persoane, am salutat faptul că în cadrul dumneavoastră electoral aveți acel obiectiv de a avea un procent de 30% deputate. Însă dacă număr bine cifrele, sunteți la un nivel de 17%. Deci dumneavoastră, ca președinte al Parlamentului, ce faceți pentru ca pe viitor să creșteți participarea femeilor, să ajungeți măcar la 30%? Ca să vă apropiați de nivelul european. Nu aș spune că în toate țările europene situația e extraordinară. Să dacă aveți un cadru electoral, ar fi bine să luați măsurile pentru uh, a-l pune în aplicare. Deci ca femeile de pe liste să fie alese și să nu ajungă undeva în spate. Eu vă văd de asemenea și pe o poziție de lider în ceea ce privește situația persoanelor homosexuale, lesbenilor și a transexualilor. Mă bucur foarte mult că fostul guvern, ca și actualul guvern, au invitat ministrii de justiție de la, din toată regiunea la o reuniune anul trecut pe această temă și sper că veți menține aceste eforturi. Regiunea are nevoie de leadership uh, local în această privință, nu doar de ajutorul nostru. Și sper ca și Parlamentul să fie activ în această privință. Deci vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți și aștept să colaborăm și pe viitor. Domnul Cazini. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vă urez bun venit aici, în numele grupului ALDE. Bineînțeles, vreau să vă felicit pentru tot ceea ce s-a făcut până acum. Și mă gândesc că în timpul președinției irlandeze veți putea uh, deschide și alte noi uh, capitole. Taci și Taci sunt astăzi la Bruxelles, după cum știți, pentru a ajunge la un compromis istoric. e important și pentru toată regiunea. Troica aceasta e foarte importantă, e un lider pentru toți ceilalți care sunt cumva pierduți în spațiu și în istorie. Uh, și din nefericire încă uh, nu sunt în stare să privească către viitor. Vreau să profit de această șansă nu pentru a face față, a face publicitate președintelui Muntenegrului. El a spus însă că există un blocaj în ceea ce privește drepturile LGTB. Ceea ce a discutat, ceea ce a spus el, ar putea fi calificat în multe țări ca fiind complet uh, contrar uh, drepturilor acestor persoane. Uh, eu cred că Muntenegru trebuie să facă mult mai multe pentru a dezvolta un dialog între toate ONG-urile și guvern. Ce s-a spus a fost trecut cu vederea. Deci, a, practic, au fost ignorate astfel de mesaje. Poate că asta e o strategie, poate credeți că e o strategie, poate că e o tactică, însă eu cred că e o tactică greșită. Cred că sistemul de valori din interiorul Uniunii Europene trebuie impus pas cu pas uh, și în Muntenegru. Nu doar în privința presei, cum spunea Ulrike, ci și în ceea ce privește orice formă de dialog între ONG-uri uh, și alte organizații, dacă o biserică de exemplu, poate fi recunoscută drept ONG. Thanks a lot. Uh, I'll try to... Domnul Crivocapici, mulțumesc, voi încerca să fiu subțint. Economia, ca și ceilalți, ca și toată lumea, plătim un preț pentru boomul imobiliar. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Bulgaria, cu Spania. Suntem un teritoriu mic. Vom începe cu noi investiții în infrastructură, în energie. 30% din energia noastră e hidroenergie. Avem și energie termală și vom lansa noi proiecte și vom menține tendința de creștere. Acum avem doar o creștere de 0,5%, însă capacitatea de creștere actuală e destul de ridicată. Și dacă suntem inteligenți și nu vom rata nicio ocazie, putem fi optimiști. Și turismul crește de la an la an. 7% anul ăsta. Tocmai discutam cu Milanovici, un fost, un vechi prieten, premierul Croației, care um, mi-a vorbit despre posibilitatea de a face o zonă unică de turism între orașul Dubrovnik în Croația și uh, golful uh, din Muntenegru cel mai apropiat de acest oraș. De asemenea, e important să avem legături puternice între cele două țări. Da, e nevoie de mult sprijin ca noi să aderăm. Eu voi încerca să fiu obiectiv, însă am suficientă experiență în Parlament. Am trecut 24 de ani în Parlamente, în patru țări diferite, deci am mare experiență ca parlamentar. Parlament, Muntenegru e un stâlp de stabilitate și de echilibru acolo. Echilibru pe lângă stabilitate și important, suntem o țară mică, însă încercăm să ne bunătățim această poziție. Doris uh, vorbea despre viața parlamentară, despre creșterea capacității forului parlamentar și despre folosirea acesta pentru o cooperare suplimentară între parlamente. Am discutat cu colegii din Croația, o face și cu cei din Albania, din Macedonia și, bineînțeles, și cu Serbia, Bosnia, Herzegovina și Kosovo, elementele mai, sens- mai sensibile, zic așa, din această configurație. Avem istoria secolului XIX. Muntenegru era singurul teritoriu teritoriu unic în Balcani. Avem o tradiție în acest sens, deci nu suntem, nu e pentru prima oară când noi dăm dovadă de lider și mulți dintre conducătorii noștri i-au ajutat pe alții la răstriște de-a lungul istoriei. care se referă la minorități. Da, avem un fel special de minorități în Muntenegru. Minorități tipice, albanezi. Aceștia simt un mare devotament față de statul muntenegran, mai mult decât majoritatea ortodoxă, să zic așa. E o poziție care ține de istoria noastră din secolul XIX, când Regele a obținut acest teritoriu cu populație musulmană și s-a comportat față de ei foarte diferit de ce au făcut alții. I-a lăsat în unitățile militare, i-a lăsat să conducă unitățile militare și le-a lăsat și șaria timp de 10 ani musulmanilor. Deci în secolul XIX Muntenegru era o teocrație creștină până în 1851, însă acea maturitate de care au dat dovadă oamenii noștri de stat în secolul XIX a pus bazele acestei societăți multietnice pe care o avem acum în do- secolul 21. Deci încrederea de care s-a dat dovadă în secolul XIX a pus bazele uh, celei de acum. Bineînțeles, uneori au existat și modificarea structurii noastre de populație. Mie nu-mi place să folosesc cuvântul majoritate, minoritate. Nu știu, sârbii, de exemplu, au o moștenire muntenegreană poate mai puternică decât alții de acolo. Avem fluctuații ale populației. Acum procente de 27% de sârbi față de 19% acum vreo 20 de ani. Deci există o fluctuație a expresiei etnice, dar în loc să fie expresie etnică, mai degrabă e de natură politică. Președintele Comisiei pentru Integrare Europeană e un tip din noua democrație sârbă. Președintele Comisiei Anticorupție a fost liderul mișcării pentru uh, unificarea cu uh, Sârbia și președintele Uh, Comisiei uh, de Buget era împotriva independenței. Dar ei acum sunt implicați în politică și doar așa îi putem implica în ceea ce se întâmplă pentru a combate corupția, pentru a încerca să ne integrăm. Deci eu cred că e mai bine să facem asta în loc să vorbim despre rădăcinile noastre. Uitați-vă la structura familiară la noi. De multe ori Chiar frații susțin că sunt uh, de origine diferită. Avem musulmani, avem catolici, ortodoxi. Mulți se consideră ca fiind muntenegreni, deși au rădăcini diferite. Dar nu ne-am dezvoltat ca o națiune etnică, ci mai grabă civică, bazându-ne pe Constituție în Constituție nu se vorbește despre muntenegreni, ci despre cetățenii Muntenegrului și asta e un avantaj pentru viitorul nostru. Libertatea presei. Cele două ziare care se vând cel mai bine sunt ale opoziției. Unul sprijină un uh, partid uh, pro-sârb, altul uh, împotriva acesta. Da, deci vedeți că există pluralism. Și bineînțeles există și acele cazuri de amenințări la adresa jurnaliștilor pe care trebuie să le rezolvăm, însă eu cred că avem totuși un echilibru de puteri și în acest domeniu. Și avem și cazul suro- surogii președintelui. Dar să nu uităm că și cazul Deutsche Telecom a fost uh, anchetat în Parlament. Liderul ofoții are dreptul să ceară o anchetă și asupra acestei doamne, ea nu era protejată. Are datoria de a veni în fața Parlamentului dacă uh, este citată primul ministru, fratele ei, a fost uh, chemat, însă trebuie să știți că e o anchetă pe care au votat-o partidele din coaliția aflată la putere. Așa încercăm să echilibrăm ușii, uh, lucrurile. Știți că am uh, depenalizat defăimarea. Deci nu mai avem asta în dreptul nostru penal și cred că e un progres în acest domeniu. Ilco, ai vorbit despre biserică. Primul ministru Dace și cu mine avem aceleași probleme. Suntem excomunicați, să zic așa. Suntem în afara bisericii. eu tot am auzit tot felul de acuzații legate de delicte. Însă cred că această instituție politică e foarte puternică la nivel pe scena politică pentru sârbii muntenegreni. Deci nu la nivel religios, ci la nivel politic. Vă menționez două cazuri. Au spus că NATO e cel de-al treilea rai. Așa, pur și simplu, fără să se jeneze, fără să fie pedepsiți deloc pentru asta. Așa asta cu două săptămâni, nu când era bombardată uh, Serbia. Acum atacă populația LGTB direct, tot timpul, au campanii împotriva acestora. Nu respectă legile muntenegrene. și sunt singura uh, organizație religioasă în, din afara legii din Muntenegru. Ei nu vor să recunoască statul pentru a se înregistra. Biserica Catolică e înregistrată, organizația musulmană la fel, ortodox și muntenegreni sunt și ei înregistrați, doar sârbii ortodoxi sunt în afara legii și atacă, bineînțeles, valorile cheie, și anume multietnicitatea, integrarea e, uh, situația persoanelor LGTB și alte chestiuni esențiale. Nu știu, parcă o spunea un mare scriitor că fiecare mare valoare trebuie să aibă și niște oponenți. Da, asta se întâmplă la noi, deci suntem pe cale de a înrădăcina niște valori puternice, e clar că există și uh, opoziție, însă aș vrea ca orice fel de opoziție să se facă în conformitate cu legea. Eu cred că premierul Dacici uh, se va lupta pentru situația, pentru poziția noastră față de restul vecinilor. Vom încerca să se soluționeze um, situația Kosovoului ce aceste eforturi se vor menține și pe viitor. Și așa cum menționam în declarația anterioară, pentru noi e foarte important că și Croația aderă după Slovenia. Croația va fi o țară cu membruri de pli, cu uh, drepturi de pline, o țară cu drepturi de pline și e important pentru toată regiunea Balcanilor. Croația e practic conectată, are o legătură cu toate problemele ce afectează Balcanii. Și întotdeauna e bine să poți dovedi că poți fi un membru cu dreptul de pline în Uniunea Europeană. Și nu mă refer doar la Croația, mă refer și la noi, Muntenegru, cea mai mică țară din regiune. President Iranco. Domnule președinte, dragă Ranco, îți mulțumesc mult pentru prezentare și pentru discuții. Mr. Luna in a second. Uh, and uh, I think that this... Bunele relații cu vecinătatea sunt importante. Acum când se intră în detaliile procesului de aderare. Doamna ce vrea să ne reamintească ceva. Vreau să vă reamintesc în legătură cu întrebarea legată de participarea femeilor în politică, în Parlament. Ce veți face pentru a îmbunătăți situația, pentru a ajunge măcar la pragul de 30%? Prevența femeilor. Mai multă democrație în Muntenegru, mai multe femei în Parlament. Legătura pentru mine e directă. Dacă ne va crește nivelul democrației, va crește și participarea femeilor. Eu sunt fem convins de asta. <laughs> Herzlichen Dank noch einmal, Herr Präsident, und wünsche Ihnen weiter. Acum nu-mi rămâne, domnule președinte, decât să vă urez în continuare mult succes în activitate. La revedere!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 meine Damen und Herren. Iată, doamnelor și domnilor, am plăcerea să salut în mijlocul nostru pe domnul Pierre Vimon, secretarul general executiv al Serviciului European de Acțiune Externă. Tocmai, el tocmai s-a scuzat că a întârziat câteva minute și am zis că o să știți că dumneavoastră a sosit înainte de începerea misiunii de instruire din Mali. Deci nu e nicio problemă. Îi suntem recunoscători domnului Vimom pentru faptul că și-a luat osteneala să vină în mijlocul nostru după întâlnirea eh, miniștilor care au discutat eh, sprijinul pe care îl acordăm Maliului pentru a ne vorbi despre situația din Mali. Cred că uh, avem ce asculta ca rezumat al conferinței care a avut loc uh, pe 5 februarie la Bruxelles. Dumneavoastră, domnule Vimov, ați fost uh, unul din gazdele aceste, acestei manifestări și ați discutat situația ECOVAS. Suntem puțin frustrați în ce privește această chestiune, pentru că aici la noi avem impresia că în ce privește decizia luată cu privire la regiunea Sahelului acum 2 ani și jumătate, nu s-a progresat prea mult. Și, de fapt, nu discutăm doar situația Sahelului, ci și situația SAE. Pentru că observăm că ă, într-o situație acum a fost cea din ianuarie acestui an, uh, o decizie din octombrie anul 2012, anume de a trimite o misiune de instruire în, uh, în Mali, nu este uh, pregătită și nu este demarată nici măcar în fazele preliminare. Poate ne spuneți care este motivul acestei întârzieri și poate că ne spuneți cum putem noi să vă ajutăm ca a, toate aceste lucruri să se întâmple de acum încolo mai repede. Poate că Parlamentul European este în măsură să um, ofere o contribuție valoroasă în această privință. Așadar, ne bucurăm că sunteți uh, alături de noi. Um, ne bucurăm că a participat Uniunea Europeană printr-un uh, reprezentant la conferința donatorilor uh, de la Addis Abeba, unde s-a exprimat un angajament de susținere a eforturilor cu 50 de milioane de euro. Dar acum, domnule Vimon, Dragă Pierre, aveți cuvântul. Uh, thank you, thank you very much, Chairman. Thank you very Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint posibil, să mă exprim mai rapid decât misiunea noastră în Mali da, poate să îmi permiteți și să mă, vă aduc la curent uh, cu situația din ultimele zile în Mali, cu cele trei dimensiuni diferite ale acestei crize și situația de la fața locului. Dimensiunea militară, cea politică și cea diplomatică. Și apoi mai este și întreaga chestiune legată de evoluțiile economice ale țării. Și astfel voi încerca să răspund și unora din întrebările dumneavoastră mm, care au fost uh, evocate în uh, observațiile dumneavoastră introductive. În legătură cu situația militară, suntem într-un moment în care trecem de la o etapă la alta, spune. Trupele maliene și trupele franțuzești au reocupat majoritatea orașelor din partea de nord cu ajutorul forțelor africane. Acum uh, înaintează încet aproximativ 4.000 uh, de soldați francezi se află acum la fața locului și armata uh, Maliului este între, reprezentată de 4.000 și 4.000-5.000 de oameni pentru africani, forțele africane, pe de o parte avem mai mult de 2.000 de oameni din Ciad și aproximativ 2.500 de trupe africane înaintează spre nord și vor ajunge la 5-6 uh, mii la timpul potrivit. Deci uh, situația este în continuă evoluție. Acum uh, s-a schimbat, a ajuns la un moment inedit și anume să vedem cum putem trece la etapa stabilizării. Ceea ce se numește în termeni militari securitizarea țării și mai ales a Nordului unde s-au dus uh, unele din trupele rebele, practic au dispărut și acum sunt gata să contraatace uh, prin atacuri teroriste de tip gherilă. În termeni militari, asta uh, înseamnă un război asimetric. Și asta înseamnă întotdeauna o îngreunare a situației. în această situație, ce face Uniunea Europeană? În primul rând, susține financiar și logistic forțele africane, 50 de milioane de euro pentru facilitatea de pace pentru Africa, s-a anunțat acum câteva zile, și apoi am lansat și desfășurarea misiunii EUTM, misiunea europeană, care are rolul de a consilia și de a forma forțele maliene. Primele elemente au ajuns la fața locului și restul misiunii treptat va ajunge acolo în următoarele zile. Se va ajunge la aproximativ 500 de oameni, 200 de instructori și restul personal auxiliar care se ocupă cu probleme practice și cu protecția avem în, în, în ultimele săptămâni am obținut rezultate bune din uh, partea tuturor celor 27 de state membre care au oferit uh, fiecare contribuție. Ultima, chiar guvernul belgian a hotărât să trimită două elicoptere de tip sanitar să le transfere de la operațiunea franceză la operațiunea europeană, EUTM. Mm, apoi, uh, ce se mai întâmplă acum? Se pune întrebarea dacă alegem un, o tranziție treptată, un transfer al uh, forței africane care acum este prezidată de Uniunea Africană și ECOWAS și le transformăm într-o uh, operațiune ONU de menținere a păcii. Știți că pentru asta ai nevoie de timp. Și e nevoie și de un acord în Consiliul de Securitate al ONU. și trebuie o rezoluție, desigur, pentru o misiune de menținere a păcii. E nevoie și de un buget și de tot felul de aranjamente de ordin practic și trebuie să trecem la o așa numită a patra generație, o acțiune de așa numită a patra generație. Dar cu implicarea, dacă se va întâmpla așa, va fi implicată forța africană de la fața locului. Dar e nevoie de timp. În primul rând, pentru cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, ei trebuie să fie reasigurați că noi am ajuns la o etapă de stabilitate în situația militară ca să permitem ca forțele de menținere a păcii să se desfășoare. După cum a repetat domnul Ban Ki-moon, pentru forțele de menținere a păcii e nevoie de pace e o precondiție și încă n-am ajuns la astfel de situație, deci avem uh, nevoie de o mai bună evaluare a situației în zilele următoare, înainte să trecem la următoarea etapă, deci cea a menținerii păcii. Asta se va întâmpla probabil peste câteva luni și nu înainte. Doar atunci, eventual, uh, se va desfășura mm, misiunea de menținere a păcii. Pentru moment trebuie să continuăm cu lucrurile așa cum stau ele acum. Mm, pentru moment, în Bamako, și aceasta este cea de-a doua chestiune la care mă voi referi. Și pentru moment, la Bamako, situația politică este una calmă. Foaia de parcurs politică a fost adoptată cu două dimensiuni. În primul rând, să începem procesul politic sau să se înceapă procesul politic care ar duce la alegeri prezidențiale în iulie. Ar fi primul rând care a fost deja anunțat uh, pe 7 iulie. Unii observatori cred că e un scop prea ambițios. Dar mă rog, vom încerca să susținem această hotărâre a autorităților din Mali și vom încerca să-i ajute să respecte acest termen. În al doilea rând, e vorba de a lansa un proces de reconciliere și dialog național uh, cu înființarea unei comisii naționale care va examina întreaga problemă a aduce pe toate forțele politice la aceeași masă și apoi e vorba și de diferitele comunități, fie că e vorba de cele din nord sau cele din sud. Nu doar populația toaregilor și ar fi vorba de un proces dificil pentru că pozițiile sunt destul de îndepărtate și Apoi, va trebui să înceapă și celălalt proces, cel electoral, unde se va alege președintele Republicii. Unii spun la Bamako, de fapt, că nu există o soluție de reconciliere înainte de alegerea unui nou președinte. El ar fi cel care ar conferi legitimitatea procesului de reconciliere. Noi, de asemenea, susținem acest proces cu asistență financiară, tehnică, mm, pentru autoritățile din Mali și vom susține și organizarea alegerilor din punct de vedere tehnic și, sigur, cu o misiune de observare a alegerilor. Și, în al treilea rând, nu cred că am pierdut vremea. E vorba de tot ceea ce are de face cu asistența economică. Astfel noi ajutăm uh, Mali, Republica Mali, cu asistență de, pe termen scurt prin instrumentul de stabilitate. Tocmai am, am anunțat uh, o sumă de 20 de uh, milioane de ajutor imediat pentru zonele din nord ca unele din serviciile sociale de acolo să înceapă să, să reînceapă, de fapt, să funcționeze cât mai rapid posibil. În, asta pentru că și procesul electoral se desfășoare așa cum se cuvine acolo. Apoi, domnul comisar Pibax a anunțat că noi relansăm uh, programul european de asistență care a fost înghețat mm, până acum cu un pachet de 250 de milioane uh, astfel că îi vom ajuta cu unele din priorități, cum ar fi educație, sănătate, securitate alimentară. Și acolo dorim să acționăm cât mai rapid posibil, prin asistență bugetară, ca Mali să poate fi reconstruit ca stat cât mai rapid posibil. Așa mai adăuga întreaga dimensiune de asistență umanitară, mai mult de 150 de milioane de euro cu bugetul pentru ajutor umanitar și Fondul European pentru Dezvoltare. Și cam asta ar fi imaginea generală a acțiunii noastre acolo. Unii dintre dumneavoastră ar putea spune, cred, că am întârziat foarte mult să acționăm, dar aș răspunde că autoritățile din Mali nu sunt deloc de aceeași părere. Chiar aici la Bruxelles prim-ministrul uh, Maliului a repetat uh, în mai multe rânduri că, de fapt, Uniunea Europeană e principalul său sprijin și partener în uh, toată această criză prin care trec ei pentru moment. Aș mai adăuga că uneori noi avem tendința să uităm că una din dificultățile cu care ne-am confruntat în, uh, mm, această misiune IUTM e că din de anul trecut, acum de fapt din luna martie anului trecut, acolo, atunci s-a produs o lovitură de stat în Mali, în urma căreia a fost ocupat jumătate din teritoriu și sigur că a fost nevoie de timp până când autoritățile legitim, legitime sau măcar constituționale de la Bamako să poată lua și decizii și să ne dea undă verde să putem lansa această misiune. Și doar la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august a anului trecut, după ce președintele interimar al Maliului s-a întors în țară și uh, a numit un nou guvern, am putut și noi să acționăm cât mai rapid posibil cu misiunea noastră. Apoi am accelerat ritmul uh, desfășurării misiunii UTM. Uh, de îndată ce a izbucnit criza în ianuarie și am putut să avansăm, să devansăm practic lucrurile cu vreo lună, dar aș spune că pentru noi la fața locului, deși am fi putut face mai multe, lumea e fericită că misiunea noastră a început să fie operativă. Poate am răpit prea mult timp și dacă e așa îmi cer scuze și mă grăbesc să închei aici. Pentru moment. Thank you very much, Pierre, for the... Mulțumim, Pierre, pentru această intervenție, spune președintele. Acum dau cuvântul lui Arlache. Thank you, Mr. Vimot. You gave us a, a picture. Mulțumesc, domnule Vimot. Ne-ați oferit uh, o imagine de ansamblu asupra setului de măsuri complexe uh, care au fost luate și care sunt impresionate în uh, plan umanitar, logistic și și din punctul de vedere uh, Uh, al asistenței de lungă durată. Dacă adunăm toate sumele, atunci uh, ajungem aproape la o jumătate de miliarde de euro. 250 de milioane uh, planul mamitar, 50 de milioane logistică financiară, 20 de milioane în altă parte. Iată. Sumă impresionantă, mai ales dacă o comparăm și cu dimensiunea acestei crize. Știu că dumneavoastră nu sunteți în altul reprezentant, însă ne lipsește aici contextul politic. În particular, rolul Algeriei în soluționarea ei. Dacă nu trebuie să ne amăgim cu gândul că criza din Mali poate fi soluționată prin intervenția armatei franceze. Noi înțelegem că situația din Sahel, uh, fără o implicare a uh, Nigeriei și fără o schimbare în domeniul politic a, uh, al acțiunilor desfășurate sub acoperire în ultimii 20 de ani, fără, fără a ține cont de Algeria, nu, nu cred că este ceva fezabil. După cum știți, cele trei grupuri principale pe care eu le consider uh, mafiote și teroriste, uh, uh, pentru că există aceste grupuri. Aceste grupuri au fost susținute timp de mulți ani și secret și în public de către Algeria, cu sau fără sprijinul agențiilor de secrete din Occident. Aceste grupuri acum au devenit independente și-au găsit surse proprii de finanțare și se angajează în acțiuni proprii. De ce? Pentru că n-au mai primit sprijin din sprijinul pe care l-au primit în trecut. Deci este o schimbare foarte importantă. Și de aceea trebuie să avem idee foarte clară asupra ce dorim să facem aici în regiune. Și asta cu implicarea Algeriei, pentru că altminte nu cred că vom ajunge departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, uh, domnule Vimo, spune domnul Tanăc. Terorism jihadist, terorism mafiot, poți să-i spui cum vrei, este o uh, amenințare la adresa regiunii și o cauză a eșuării statului, statului malinez de aceea, decizia președintelui Oland uh, este salutară și încurajez uh, această incursiune a trupelor franceze acolo în, în faza acută a conflictului, care acum iată că se uh, termină și acum trecem la uh, faza subacută a insurgenței, a activităților teroriste și așa mai departe. Totuși, mă încurajează ce am citit în presa britanică, anume că localnicii în genere salută uh, trupele malineze și franceze ca pe niște eliberatori. Deci există deja uh, retribuiri uh, pentru aceia care uh, demască uh, teroriștii jihadiști, apartenții la diferite grupuri, mă rog, nu mă amintesc acum acronimele respective. Deci um, există, există totuși o împotrivire împotriva acestei șaria strict interpretate care a fost implementată în ultimii ani acolo Sigur că salutăm uh, participarea Franței alături de țara mea și alte state din Uniunea Europeană, numai că um, deocamdată efortul a rămas unul bilateral, trilateral, dacă vreți, fără o implicare formală uh, suficientă a Serviciului de Acțiune Externă, a altor foruri internaționale. Uh, această acțiune nu, nu este deocamdată mai mult decât o acțiune concretă a Franței, poate alături de Regatul Unit. Nici NATO n-a arătat poate suficient interes, de, eh, cu toate că ar fi putut participa. Eh, în ce privește amenințările teroriste, eh, înțeleg că se dorește acum o o misiune de eh, instruire acolo. Știm că există în zonele uranifere eh, posibilitatea unor atacuri și acțiuni eh, teroriste. Deci este vorba aici despre o țintă care trebuie totuși protejată. Am vorbit cu militari francezi acum câteva săptămâni, au spus că n-au, n-au niciun fel de mandat pentru a proteja minele de uraniu și mă întreb dacă există elemente de, de soft power ale Uniunii Europene pentru a implica uh, eforturi sub, uh, suplimentare pentru protejarea uh, frontierelor malineze. Acum este frontiera acestei țări este una care trece prin uh, deșert. Uh, dunele de sinisip se mută și ele dintr-o țară în alta. Este loc foarte mult pentru trafic și contrabandă de tot felul. Deci întrebarea este, există o posibilitate pentru noi în Europa să intervenim astfel încât frontierele acestea malineze și în general în Sahel să fie securizate? Mulțumesc! was it exactly six minutes? Yeah, but... Uh... Ați vorbit exact uh, șase minute, dar trebuie să vă mai spun că mai avem șase vorbitori. Șase persoane care doresc să ia cuvântul. Deci vă rog totuși mai încercați să scurtați din intervențiile dumneavoastră și acum dau cuvântul domnului Galler, PPE. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea uh, se referă la misiunea de instruire. Avem deja unele experiențe acumulate în Somalia uh, cu, în legătură cu nerespectarea lanțului de plăți, chain of payments, uh, unde unele faze ale punerii în aplicare a fost uh, compromise. Este în măsură guvernul malinez să plătească, să facă plăți salariare către aceia care sunt instruiți și apoi vă mai întreb, cine va fi instruit la modul concret? Eh, pentru că eh, s-ar putea ca între cei care urmează să fie instruiți să fie și unii care au participat la lovitura de stat sau eh, cum există un proces de reconciliere națională acolo? Ce se întâmplă? Și apoi, cum garantăm uh, respectarea drepturilor omului în acest uh, uh, context mai larg, pentru că uh, am aflat despre abuzuri repetate ale armatei împotriva populației Tuareg. Euh, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie euh, d'être venu. Da, mulțumesc, mulțumesc, um, domnule, că ne-ați prezentat uh, foarte complet uh, situația de până acum la fața locului, pentru că, până la urmă, uh, operațiunea asta durează deja de patru săptămâni, dacă număr eu bine. Deci, deja ne-ați oferit un tablou complet care ne liniștește într-o anumită măsură, dar mai există și probleme. Problemele acestea se referă la, după cum a spus și dumneavoastră, riscul ca acest conflict să se transforme dintr-un conflict între ghilimele clasic, militar, așa cum se numește el astăzi, într-un conflict asimetric, ceea ce, un uh, general, uh, britanic în rezervă spunea uh, sau numea război printre civili, deci cel mai periculos și mortal tip de război care există. Să admitem că să, și să sperăm că vom putea să evităm o asemenea evoluție sau involuție. Bun, eu nu sunt o expertă, desigur, mai, mult mai puțin expertă de domnul Arlachi. N-aș putea să vorbesc cum a vorbit domnia sa, dar cred că ceea ce e indispensabil e să stabilim sau să menținem sau, mă rog, să dezvoltăm, depinde, dar oricum să existe o cooperație maximă cu o cooperare maximă cu toate părțile implicate, de exemplu vecinii imediați, Marocul, Mauritania, Senegalul, Nigerul, Nigeria și alții. Algeria, desigur, mă întreb dacă se fac asemenea eforturi și atunci când împreună cu alți colegi, foarte, cu foarte puțin timp în urmă, ne-am deplasat la Rabat, Maroc, am aflat că, până la urmă, schimbul de informații privitor la situația de securitate în, s-a dezvoltat între Algeria și Maroc, însă înainte lipsise cu desăvârșire. Uh, ca să vă dați seama uh, câtă muncă e de făcut și aici, mă rog, în măsura posibilităților, aș dori să ne spuneți ce se face în acest domeniu. Mulțumesc! No, it's now Mr. Bisep. Oui, merci. Mulțumesc, domnul Bisep. La un moment dat ați vorbit despre reconciliere națională, despre faptul că e necesară această reconciliere națională, însă pentru asta, bineînțeles, trebuie găsiți niște parteneri pentru a negocia. Și pentru a găsi acești parteneri, trebuie acceptați la masa negocierilor cei care pe teren sunt în acțiune. Vorbeam aici de mișcarea MLNA. Știm că pe lângă armata din cead e și o facțiune a MLNA-ului pe teren. În toată presa se vorbește despre această mișcare Stoareg. Dacă vrem într-adevăr să negociem și dacă vrem să găsim niște parteneri de negociere, trebuie să începem prin uh, a Uh, de penaliza oarecum pe membrii acestei mișcări MLNA. Deci nu avem cum să facem asta și să și discutăm cu ei. Da, deci vorbeați despre securitizarea țării, atât de importantă, însă indiferent de eforturile financiare pe care le face pentru stabilizarea și securitizarea țării, dacă nu există un acord politic, uh, nu se va soluționa nimic. Trebuie de asemenea ca și țările vecine să uh, participe la acest acord politic pentru a avea o pace de durată în regiune. Uh, Senior Maia. Mayer. Este spaniol. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru informațiile date. Știți că în plenară grupul meu s-a manifestat împotriva intervenției franceze în Mali. În primul rând, deoarece știm că toaregii care nu sunt nici berberi, nici arabi, au niște revendicări istorice de ani de zile, de la sfârșitul uh, anilor 1960, când, uh, s-au independ- când și-au căpătat independența țările africane. Deci ei au fost atunci excluși. Poporul albastru, așa numit, a fost un popor exclus, diferențiat de arabi și de berberi. Noi credem că nu se știe, nu se vede clar care sunt adevăratele obiective ale francezilor acolo. În noiembrie Olanda a spus că în niciun caz nu va interveni Franța, după aia în ianuarie a spus că va interveni, însă în mod foarte limitat și a dat ce s-a întâmplat. Ministrul apărării a ajuns să declare clar că obiectivul este uh, recucerirea Maliului. Iar deci noi nu credem că o soluție militară poate soluționa acest conflict. Obiectivele sunt neclare, obiectivele Franței. Unul din argumentele folosite a fost că salafiștii din gruparea ACMI distrug monumente în orașul Tumbuctu, uh, taie mâinile civililor. Însă atunci când salafiștii fac așa ceva, nu fac decât să respecte doctrina vahabită a marelui aliat occidental, adică Arabia Saudită. Deci sunt uh, aceiași care din Qatar uh, au dat arme pentru a-l da jos spre Gaddafi și știți că de altfel din Libia propin, provin, mă scuzați, majoritatea armelor uh, folosite acum în Sahel. Această ambivalență, acest mod de a se comporta față de salafiș ne va duce pe un drum fără ieșire. Deci niște acțiuni susținute de Arabia Saudită sunt uh, rele, nu? Peste tot, însă nu se spune nimic despre controlul strategic al acestei zone limitrofe cu Nigerul, unde Franța are un mare interes. Firma Areva are acolo acces la principalele săcăminte de uraniu pe care le exploatează pe teritoriul Nigerului. E clar că e ceva deosebit de important pentru Franța și de ce Franța își dorește să controleze această zonă. Let me try to answer this, these different uh, questions. The first... Vimon, voi încerca să răspund. Domnul Arlachi mi-a pus o întrebare în legătură cu Algeria. Try also to, uh... Voi încerca of me, also the question that Mrs. Nates... Voi încerca de asemenea să-i răspund și doamnei Nates, care m-a întrebat în legătură cu toate regiunea și cu ce facem acolo. Și domnul Tanac a făcut aluzie la asta. Știm cu toții că pentru a soluționa problema din Mali trebuie soluționată întreaga problema a Sahelului. Toate țările vecine trebuie să colaboreze pentru asta. În numele doamnei Ashton, în urmă cu o săptămână, am uh, participat la o conferință privind granițele de securitate în Libia, statul de drept, justiția și așa mai departe și ministrul de extern de la Tripoli a spus foarte răspicat că nu va reuși să asigure siguranța propriilor frontiere fără o cooperare regională cu toate țările din, de acolo. Și dacă vorbiți cu unii din șefii de stat din regiune, aceștia nu vă vor vorbi doar despre Sahel, țările din acea fâșie, Algeria, Niger, Mauritania și Mali. Nu, ei vorbesc și despre uh, Nigeria, despre Republica Centrafricană, despre Africa Centrală, despre Somalia. E vorba de o mișcare teroristă, mafiotă, care, iată, se răspândește de la o coastă la alta Africii, deci de la Atlantic la Oceanul Indian. Cu asta ne confruntăm. Și trebuie să fim uh, sinceri. Chiar dacă algerienii, așa cum spuneați dumneavoastră, poate, că nu au fost prea constructivi. Însă știți ce au fățit și ei? Au avut acel atac terorist la acea întreprindere. Acum, recent, ați văzut din, din câte naționalități diferite erau, era alcătuit grupul de teroriști. Erau din țări de pe întregul, uh, din întreaga regiune. Deci de aceea șefii de stat de acolo știu că sunt nevoiți să colaboreze. Și de aceea, în urmă cu mult timp, noi, Uniunea Europeană, am lansat un proces de reflexie în legătură cu o strategie pentru întregul Sahel. De aceea și Uniunea Africană a produs o astfel de strategie și de aceea Romano Prodi, ca emisar special al lui Ban Ki-moon, face tot posibilul. Uh, pentru a concretiza această strategie. Deci colaborăm cu, cu organizații de acolo, cu ONU, cu diferitele țări implicate. Vorba de un schimb de informații. E vorba de punerea la oaltă a forțelor și încercăm să vedem care este firul problemei, de unde vin problemele. E vorba de trafic de droguri, de ființe umane și alte forme de trafic, de arme și așa mai departe. Deci doar dacă analizăm problema de la rădăcină vom putea scăpa de această amenințare atât de năprasnică. Domnule Tenoc, chiar dacă unele dintre aceste trei grupuri care se aflau în nordul uh, Mali, Acmi, Sardin și ceilalți, unii au suferit mult de pe urma contraofensivei franceze. Alți din mai mult decât celelalte două grupări, însă să nu uităm că încă rezistă și sunt gata să riposteze. Trebuie să fim conștienți de asta și împreună trebuie să încercăm să uh, soluționăm problema, să, să fim să fim uh, cinstiți, va fi nevoie de mult timp acolo pentru a soluționa probleme. E nevoie de o strategie pe termen foarte îndelungat. Domnule Tănăc, dumneavoastră ați menționat Cap Niger. Tocmai asta facem nu la același nivel ca misiunea de instruire. Avem vreo 500 de persoane, Cap Nigeria, o misiune cu vreo 40-50 de oameni care sunt acolo pentru a sprijini forțele de securitate din Niger. Îi conciliază, îi ajută. În Niamey, în capitală și în nordul țării, tocmai pentru a putea combate teroriștii. Și fie că vă aflați în Niger, în Mauritania sau în Mali, se văd clar implicațiile evenimentelor din uh, nordul uh, Maliului. Deși în Algeria se vor face simțite aceste urmări. E principiul vaselor comunicante, cum spunem noi francezii, și trebuie să vezi imaginea de ansamblu dacă vrei să soluționezi lucrurile. Asta e mai mult decât clar. O altă întrebare. De ce n-am reușit să intervenim la fel de rapid ca francezi? <laughs> Hai să fim realiști. Chiar dacă am fi avut niște unități de luptă care pot fi mobilizate rapid, tot nu poți face nimic în 24 de ore. <laughs> Unii zic că e vorba de o lună de, sau de 5-6 săptămâni. De ce au intervenit francezii așa repede și au putut interveni așa rapid? Să nu uitați că francezii sunt singurii din Africa de Vest care au trupe staționate nu departe de Mali, în Ciad, în coasta de Filde și în Senegal. Acestea au fost trupele care au putut fi mobilizate miercuri seara și vineri dimineața deja erau pe teren. Deocamdată, cu capacitățile pe care le are, un european nu are cum să facă asta. Nici NATO, așa cum ați spus, nu poate face așa ceva. S-a pus problema de deci cine poate interveni foarte rapid. Deoarece, indiferent de ce spunem, cu toți am fost luat prin surprindere de ofensiva acestor militanți islamiști. Ei, duminică după amiază, sub medierea Burkinei Faso și a unor reprezentanți din Bamako negociau asupra unei soluții politice. Au plecat de la masa negocierilor și-au luat mașinile și-au început ofensiva militară. Ă, dacă asta nu înseamnă să fi luat prin surprindere, nu știu ce se mai poate întâmpla. Și de aceea trebuie să reacționăm rapid. Și nu prea erau multe țări care puteau interveni rapid, cu excepția Franței. Ce am putut? Am combinat forța de reacție rapidă a forțelor franceze, cu o intervenție ulterioară a Uniunii Europene prin propriile capacități. Și întregul dispozitiv, după aceea, uh, s-a dovedit a avea un rost pe teren, deoarece am avut programe de asistență umanitară ulterior, uh, programe de dezvoltare economică și atunci când vorbești de acțiuni cuprinzătoare, despre asta e vorba și tocmai asta am făcut și în cornul Africii, în Somalia mai exact. Și acum revin la Somalia. Domnule Galler, ați întrebat dacă misiunea de instruire poate evita în Mali unele din dificultățile pe care le-a întâmpinat în Somalia sau în Uganda. Indiferent de ce credeți despre Mali, această țară n-a ajuns la nivelul Somaliei, unde nu mai exista guvern, nu mai existau structuri de stat, nu mai exista nimic. Actualul președinte uh, interimar e conducătorul adunării naționale și conform Constituției el trebuie să se ocupe de această funcție în așteptarea alegerilor. Deci e un reprezentant legitim aici acest președinte interimar care a cerut asistență internațională. Deci el conduce acum țara. Guvernul există, există ministrul de externe și alte forme ale administrației, deci nu e atât de greu să canalizezi ajutorul financiar în mod normal. Ce facem acolo? Și sunt de acord cu dumneavoastră, vorbim despre restructurarea armatei maliene, care trebuie ajutată să devină o armată națională pentru întreaga țară. Pentru asta va fi nevoie de timp. Și generalul de contră, șeful misiunii, tocmai asta își dorește, să instruiască o parte din trupele cele mai bune. Grupuri de câte 400 de soldați vor fi instruiți treptat. De asemenea, se oferă consiliere armate în legătură cu reorganizarea și în legătură cu includerea în armată a reprezentanților diferitelor comunități de pe teritoriul Maliului pentru a avea într-adevăr o armată națională și în ultimul rând, cum ați spus și dumneavoastră, uh, aceste trupe trebuie instruite în legătură cu drepturile omului și cu dreptul umanitar internațional. Vom începe să facem asta cu ajutorul Națiunilor Unite și cu ajutorul ONG-urilor și, bineînțeles, cu ajutorul observatorilor Uniunii Africane și Organizației Națiunilor Unite, care se vor deplasa pe teren și vor uh, urmări ce se întâmplă în diferitele orașe pentru a vedea dacă au loc dacă se săvârșesc încălcări ale drepturilor omului. Domnule Bisef, ați vorbit despre reconcilierea națională și poate că e mai bine să mă exprim în franceză. Măcar acum. Aveți dreptate, domnule deputat, asta e problema. Și e clar că există o greutate acum cu organizația MLNA. An de zile, această organizație a spus că dorește ca regiunea Zawad, unde se află Tuaregii, să fie independentă, deci ei puneau practic sub semnul întrebării integritatea teritorială a Maliului. Și în faia de parcurs adoptată s-a spus foarte clar că autoritățile din Mali nu puteau dialoga decât cu grupuri și cu comunități care respectă integritatea teritorială și Constituția țării. Deci o problemă care va trebui depășită. Toată lumea încearcă să facă asta, toți își doresc progrese, mai ales delegația noastră de la fața locului, dar nu numai. Va fi nevoie de timp. E drept, acest proces de reconciliere națională nu va fi deloc ușor. Vorbeați de asemenea despre arestări. Da, trebuie să urmărim de aproape ce se întâmplă. Asistența Uniunii Europene va fi concentrată și asupra restabilirii justiției. Iar măsurile judecătorești lansate vor trebui, bineînțeles, măsurile judecătorești care vor fi luate trebuie să fie conforme cu legea. Să nu uităm însă că mișcarea aceasta a toaregilor MLNA are diferiți uh, componenți, Acum ei sunt la Chidal, trupele franceze se află și el acolo cu anumite trupe din cea și încearcă să vadă cum pot ajunge la o soluție de compromis cu autoritățile de la Bamako. Domnule Maier, ne-ați reamintit că problema toaregilor uh, e o problemă veche. Da, aveți dreptate, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Soluția nu are cum să fie militară, ci doar politică. Aveți dreptate și tocmai asta vă spuneam. Asta se încearcă acum. Va fi nevoie de timp, nu va fi ușor, să dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în Niger și dacă vă uitați cum au reușit să găsească treptat o soluție la problema toaregă, poate că măcar de acolo ne putem inspira Domnul Brock. Frau Gomez. Mulțumesc. Mai avem câteva intervenții. Doamna Gomez mai întâi și după aceea domnul Luzing. Doamna Gomes. I'd like to ask you where, where... Domnule Vimon, vreau să vă întreb dacă la acest Consiliu S-ar vorbi despre misiuni uh, CSDP în Mali. Nu e și asta o problemă în uh, trimiterea acestei misiuni în teren, care de fapt este urmare firească a intervenției franceze. Nu e vorba tocmai de uh, finanțare, respectiv lipsa finanțării. N-ar fi asta o șansă în cadrul politicii comune de securitate și apărare să spunem că există o amenințare globală la uh, adresa securității noastre a tuturor, nu doar în această parte a Africii, ci în general în uh, mai multe zone din Africa. Și apoi, vă rog să ne spuneți care sunt, uh, la modul concret, relațiile noastre cu ECOVAS și Uniunea Africană, pentru că noi investim o grămadă de bani în, în, în în aceste structuri africane, dar primim ceva în schimb? Apoi, în ce privește coordonarea politică în interiorul Mali și în regiune. Știm că uh, lucrurile au început să se îmbunătățească peste tot în Africa. Odată ce am început acea coordonare politică generală. Așadar, ne gândim și noi la o coordonare uh, politică cu în relație cu Mali, uh, procesul electoral, restabilizarea politică. Deci, uh, întregul angrenaj care trebuie acum activat. Uh, sigur, mai este interesantă și Libia și Capnija și celelalte regiuni. Indiferent ce am considera noi a fi rădăcina răului, adică acelor organizații pe care le combatem. Știm că aceste organizații sunt uh, finanțate, fie că din Arabia Saudită, fie din alte parte. Nu putem noi vorbi um, la modul serios cu acei interlocutori să vedem ce se poate rezolva? Si, uh, de vă... Da, uh, spune um, un membru, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule director Vimo. Aș dori să vă întreb ce ne spune despre chestiunea umanitară? Sunt 4.000 de francezi, ne-a spus. Uh, ar, ei nu vor rămâne acolo în mod contrar față de ce au afirmat unii. Știm că sunt 5 6000 mii de uh, membri ai armatei din Ciad și ai trupelor africane în general și a spus că sunt 500 de persoane acolo din Europa, din care 200 de instructori cum vom putea păstra securitatea în Mali în momentul în care trupele franceze vor pleca și trupele care vor rămâne, adică din Ciad și din Africa, vor uh, asuma uh, controlul și cum vor fi ele formate. Asta mă îngrijorează, că nu știm bine ce se va întâmpla. Actualmente există câțiva securitate datorită acestor trupe, dar oricum, atunci când vor pleca trupele franțuzești, cum credeți dumneavoastră că se va petrece coordonarea între formare și ce se întâmplă și cum uh, se va păstra pacea. Oare armatele africane vor putea fi formate la timp? Uh, Vreau să revin la opțiunile de negociere și am câteva întrebări, pentru că uh, cred că este totuși foarte periculos ca într-o situație în care situația, eh, intervenția militară este preferată, eh, să să neglijăm posibilitățile de, neglij- de, de negocieri eh, diplomatice. Și în cazul Libiei, dacă analizăm situația acum eh, post-festum, eh, s-a intervenit militar fără să există o viziune cu privire la eh, faza post-militară. Da? Știm, de exemplu, că inclusiv atacul asupra celei stații petrolifere, a celei rafinării din Algeria, a fost planificată dinspre Libia. Deci există soluții nerezolvate, eh, chestiuni nerezolvate și acolo. Știm că aici este vorba despre un conflict de decenii care acum s-a eh, manifestat eh, violent. Dar nu ne-ați spus care sunt opțiunile noastre de negociere. În anii 90 au existat deja intervenții în această zonă, după care a fost semnat un acord de pace, care prevede, între altele, ca sudul uh, mai bogat să facă uh, plăți compensatorii către uh, statele din nord. Dar statele din sud nu s-au achitat de aceste angajamente. Și atunci vreau să întreb dacă sunteți dispus să vorbiți și să abordați și aceste chestiuni pe viitor sau, sau considerați că aceste teme nu pot fi uh, uh, abordate pentru că oricum nu există un respect pentru uh, Constituție, nu există Constituție pentru că forțele ar fi încă orientate prea mult în direcția islamistă. Și apoi, chestiunea umanitar-militară. Am văzut un reportaj în televizu- la televiziune uh, Eh, la televizor în care eh, niște jurnaliști eh, se plângeau că nu mai au niciun, niciun fel de acces în zona, în teatrul militar. Și că nu mai sunt nici protejați de către forțele armate, pentru că niște atacuri aeriene, efectiv, nu au cum să fie protejați. Așadar, întreb cine este dușmanul uh, Uh, care este atacat din aer și cum este el individu- uh, uh, identificat. Dacă pot muri jurnaliști în timpul exercitării funcției lor, atunci pot muri și copii și femei și civili care n-au nicio legătură cu terorismul sau cu mafia sau cu fundamentalismul islamist. Și încă o întrebare. Există Uh, în discuții opțiuni uh, cu privire la anumite uh, grade de autonomie pentru populația Tuareg sau asta nu este deloc o opțiune de negociere? O să ne gândim și cum să pregătim și cum să desfășurăm un război care este prietenos cu jurnaliștii. Dar asta poate mai târziu. Domnule director, vă rog. Um, thank you, Chairman. I'll, be... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi fi subțint pentru că înțeleg că timpul nu este cu noi. Euh, vă voi răspunde în franceză, pentru că prim, întrebarea mea a spus-o în franceză, deci în legătură cu finanțarea. Bun, asta se face mai ales pe bază națională. E una din operațiunile cele mai scumpe, de altfel vă pot spune asta. Uh, de până acum în cadrul politicii noastre de securitate și apărare. Uh, au fost misiuni mult mai costisitoare, dar pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, pentru că dumneavoastră a spus uh, ce se întâmplă cu banii pe care i-am investit în Cornul Africii. Am primit vreun cent înapoi, eu spun. Sau, mă rog, măcar au fost investiți cu cap eu cred că dacă vă gândiți ce se întâmpla acolo înaintea intervenției noastre, ceea ce s-a făcut, ce s-a făcut datorită Uniunii Europene, că ea a fost principalul actor acolo în Cornul Africii pentru lupta împotriva pirateriei, pentru a susține forța africană, pentru formare, uh, pentru susținerea diplomatică și politică mm, față de forțele locale care încet încet au revenit. Eu cred că totuși banii aceștia au fost bine investiți. Când vedem uh, situația de astăzi a Somaliei și toată lumea recunoaște că totuși Europa a fost uh, cea care a impulsionat această operațiune. Intervenție fără microfon. Bun, în legătură cu ECOWAS. Da, dar uh, până acum noi am finanțat misiunea de până acum și vom finanța și FISMA, noua misiune, noua forță africană în Mali. Și eu cred că totuși utilizăm cu cap banii de care îi dispunem. Îi investim în, această, în aceste forțe africane care totuși fac treabă bună și stabilizează situația. În al treilea rând, da, vom trimite un reprezentant special pentru Sahel Uh, înaltul reprezentant va selecționa pe cineva, sper, în uh, viitoarele zile sau săptămâni și va avea, sper, uh, o misiune la fel de, de succes ca misiunea reprezentantului nostru în Cornul Africii. Dar ar putea fi util această misiune tocmai pentru tocmai din perspectiva a ceea ce am evocat adineaur, și anume că trebuie o cooperare regională acolo. Acum, uh, Ați mai pus o întrebare în legătură cu forțele care se află la fața locului. Bun, da, francezii, dacă se retrag așa cum spun că o vor face, totuși vor lăsa la fața locului o forță africană care, în mod normal, ar trebui să comporte vreo 8.000 de soldați, plus aproximativ 5.000 de soldați din Mali. Totuși e o forță de 13.000 de persoane pentru a asigura eh, securitatea în nord. Sigur că poate, nicio, poate niciodată nu vor fi suficienți acești soldați, dar totuși e o forță pe care o vom forma ca să răspund întrebării. Nu, formată nu doar din armata Mali și nu doar cu ajutorul Mali, ci și uh, alți actori vor contribui la formarea acestor forțe. Uh, de exemplu, și britanicii au uh, dat o mână de ajutor la formarea trupelor venite în Nigeria și la fel și alți parteneri, deci totuși uh, va fi o forță importantă și care poate juca un rol util. Și după cum vă spuneam, în mod normal, în spatele acestei forțe africane ar trebui să se afle și o forță de menținere a păcii a ONU cu tot ceea ce înseamnă asta ca garanții de finanțare, echipament și formare, dacă va fi necesar. Acum, dacă va fi sau nu suficient, nu vă pot răspunde, Poate aș putea totuși să răspund ultimei întrebări, doamnei Lözing, și anume, dacă dorim să avem o soluție reală, durabilă, de viitor, după cum pe drept cuvânt a spus, atunci trebuie din nou să uh, căutăm poli- uh, soluții politice cu comunitatea toaregilor. Sunt complet de acord. Dar trebuie făcută o distinție între rebeli, deci grupurile despre care vorbim, mujahedini, care uh, adesea nu sunt malienci și provin din alte țări. Și adesea nu sunt nici măcar tuaregi. Poate există elemente tuarege în uh, unele de aceste grupuri, unul din ele, dar celelalte două nu prea conțin uh, toarești. Deci și făcut, trebuie făcut o deosebire între rebeli care reprezintă un fenomen terorism, mafiot și de care trebuie să scăpăm. Nu se pune problema unei soluții politice cu ei și, pe de altă parte, comunitatea toaregă, acolo lucrurile stau cu totul altfel. Acolo, într-adevăr, trebuie găsit o soluție politică dacă e vorba de autonomie sau altfel de soluție, asta ei trebuie să decide, nu noi. Nu noi trebuie să impunem uh, o soluție acolo. Singurul lucru pe care îl pot spune e că dacă vedeți ce a făcut Nigerul recent, în ultimii ani, după anumite probleme cu acordurile anterioare cu comunitatea Tuaregă, i-au revenit și au încercat alte soluții și până acum se pare că au avut mai mult succes decât în trecut și anume au inclus Tuaregi în armată, în guvern, după cum știți, prim-ministrul este Tuareg, la ora actuală, prim ministrul de la ora actuală și iată, astfel s-au schimbat lucrurile și poate așa, a, așa au găsit soluția corectă, dar asta, repet, cei din Mali trebuie să o trăiască. nu noi să ne impunem vreo soluție. Mulțumim foarte mult. Domnule Galer, veți să faceți un rezumat? Nu, nu e cazul. Atunci, Domnule secretar general executiv, vă mulțumim pentru precizările făcute. Ne mai rămân două puncte pe ordinea de zi pe care sper să le putem rezolva în timpul rămas. Odată eh, informarea din partea domnilor Cristian Preda și David Martin cu privire la misiunea de observare a alegerilor din Iordania. Domnule Preda. We have to find a date for the... Merci, merci infiniment. leave quietly the room so that we can continue with our proceedings. Je vais commencer. <clears throat> Euh, en fait, euh, je dați-mi voi, voi începe și am impresia că domnul Martin, colegul nostru, încă n-a sosit. Domnia sa a fost uh, șeful misiunii uh, Uniunii Europene în Iordania. Eu doar am uh, condus mica echipa Parlamentului, compusă din șapte membri. Așadar, doamna Fayon, domnul Gjib, domnul Bulon, domnul Weigel, domnul Covalev și domnul Belder și am avut o cooperare excelentă cu colegul nostru, Martin, și echipa domniei sale. Câteva cuvinte în legătură cu ce am făcut noi acolo, <clears throat> ca de obicei. În cadrul misiunilor electorale am avut uh, contacte foarte utile cu, în primul rând, actorii politici de la fața locului și mai apoi cu autoritățile electorale Ne-am întâlnit cu uh, cele două partide islamiste, Frontul de Acțiune Islamistă, care era boicota alegerile, de fapt, dar oricum ne-am întâlnit cu reprezentanții lor ca să vedem ce și cum, apoi islamiștii moderați, care apoi uh, s-au dovedit a fi un uh, partid care a câștigat peste 20 de mandate, deci a creat o surpriză. Ne-am întâlnit și cu echipa unui candidat care tocmai fusese arestat cu o zi înainte sosirii noastre acolo. Asta pentru chestiuni legate de cumpărarea unor voturi, apoi ne-am întâlnit cu purtătorul de cuvânt al uh, coaliției partidelor de stânga și cu autoritățile electorale, uh, ca deja înaintea votului am, să constatăm un uh, nivel excelent al pregătirii logistice. de ce subiecte ne-am ocupat acolo? Patru subiecte sunt importante. În primul rând, locul acestor alegeri din Iordania, în cadrul reformelor care se desfășoară în această țară și diferiții actori cu care ne-am întâlnit s-au referit la perspectivele politice, bun, mai multe reticențe uh, de partea islamistă decât ceilalți, dar oricum, apoi am uh, discutat și chestiunea reprezentării și mai ales sau mă rog, în acest cadru, oricum reprezentarea palestinienilor a una, unul din elementele interesante, a fost o noutate în acest an pentru alegerile din Iordania, și anume 27 din 150 de deputați sunt aleși cu un mod de scrutin prin reprezentare proporțională și totuși n-a fost considerată aceasta o noutate suficientă de către islamiști. Uh, care solicitaseră un alt mod de scutire, încă și mai reprezentativ. În al treilea rând, am vorbit de contextul regional, sigur, legăturile cu Siria și, de asemenea, de ce s-a desfășurat aproape în același moment. Raportul cu Israelul, vă reamintesc că alegerile din Israel au avut loc cu o zi înainte a alegerilor din Iordania, deci a fost inevitabil să facem o legătură între cele două procese. Și apoi, chestiunea reprezentării femeilor, deja în acest an am avut acolo 10% cotă de reprezentare a femeilor în Parlamentul Iordanian și practic a și crescut această cotă pentru că au câștigat mai multe femei decât cota de 10%. De, iată, ele sunt încă și mai bine reprezentate în Parlament. Bun, da, chestiunea aceasta încă n-a fost rezolvată, ca și de altfel chestiunea libertății presei, deoarece, bineînțeles, mai sunt multe de mai ales în ce privește responsabilitățile uh, ziarelor în legătură cu comentariile care sunt uh, afișate pe forumurile, siturile ziarelor. Bun, în ceea ce privește ziua alegerilor, pentru că nu vreau să pierdem vremea, colegul nostru Martin a venit și ne va putea spune mult mai multe. Uh, așadar, ziua alegerilor. Singurul aspect care ne-a frapat e faptul că campania electorală continua în fața sexilor de vot. Dar oricum, lucrurile erau calme, N-a fost niciun incident în ce privește desfășurarea voturilor și am putut constata că personalul era foarte bine pregătit, organizarea a fost una de calitate, deci nu am înregistrat incidente. Așadar, mai degrabă am putut trage concluzii foarte pozitive față de această experiență E prima oară când noi participăm la o, o misiune de observație acolo și acum, dacă îmi permiteți, îi vă da cuvântul colegului meu, David Martin. Martin, the chief observer of the mission. Thank you, Omar. Um, I, I try not... Domnule Martin, încerc să nu repet ce a spus uh, Cristian Preda. Uh, vreau să spun mai întâi că cooperarea cu delegația Parlamentului și cu misiunea de observare electorală a fost excelentă. După cum ați auzit, uh, fundalul pe care au avut loc aceste alegeri în Iordania la scurt timp după primăvara arabă, în contextul Siriei și al crizei alimentare, au, au trezit foarte multe și nutrit foarte multe speranțe că lucrurile acum se vor schimba și se vor schimba în bine. Adevărul este că alegerile în sine au fost foarte bine organizate din punct de vedere tehnic. Comisia Electorală Independentă a fost uh, creată cu un an înainte de data alegerilor uh, și cu această Comisie Electorală Independentă am putut și noi, ca uh, Parlament, uh, ca observ- Comunitatea Observatorilor, am putut și noi să par- participăm la uh, procesul electoral. Problema, de fapt, este, și mi-au spus-o mulți, este că chiar dacă ai alegeri foarte bine organizate, nimic, nu s-a schimbat în țară după alegeri, pentru că sistemul electoral nu a fost creat decât pentru perpetuarea și păstrarea funcțiilor deja deținute de cei la putere. Există diferențe geografice, diferențe de alt tip care nu au fost avute în vedere. Există există un sistem electoral în funcție care este practic unic în lume cu liste liste națională care, care nu au uh, fost uh, suficiente sau nu au fost ocupate. Uh, deci, a, deci practic, toate, alege, toate alegerea, tot scrutinul a făcut ca alți 150 de reprezentanți ai poporului să continue ce s-a făcut și până acum. Nu a existat un program de guvernare, un program electoral, deci nu a existat ideologii care să fie puse pe hârtie strategii electorale. Uh, deci, uh, în principiu, am, am asistat la un bun început, din punct de vedere tehnic, la, uh, al, al unei etape de democratizare. Pe de altă parte, um, s-a, Deci, uh, serviciul secret uh, a spus că ar fi fost furate alegerile, dar uh, cele din 2010. Dar iată că acum nu s-a mai spus nimic, deci putem să zicem că în principiu este un început bun pe calea democratizării, dar nu mai mult de atât. <clears throat> Panie Przewodniczący, tylko kilka... Domnule președinte, vă mulțumesc. Există momente uh, inedite când observ un scrutin electoral precum cel dintr-o țară ca Iordania. După cum a spus-o și colegul meu Preda, campania electorală a continuat uh, chiar și în ziua alegerilor, chiar în fața uh, secțiilor de votare. Dar pentru că nimeni n-a protestat, uh, am înțeles că acesta este un element care face parte din cultura electorală din această țară. În, a doua, în al doilea rând, observatorii din partea partidelor politice și observatorii din partea um, organizațiilor care au participat la evaluarea scrutinului au uh, fost uh, prezenți uh, peste tot. <coughs> M-a surprins faptul că secțiile de votare au fost separate pentru bărbați și pentru femei. Cu toate că compoziția comisiilor electorale și în secțiile de votare ale, al celor care observau alegerile erau Uh, mixte, bărbați și femei. Deci, uh, o situație absolut inedită. Și un alt exemplu interesant uh, într-o secție de votare în care trebuia ales un candidat cu majoritate. Pe lista pe care candidatul principal era o femeie, în partea în care votau femeile, acea femeie candidat primea doar, a primit doar trei voturi. Și am întrebat pe colegii noștri observatori uh, iordanieni cum comentează această chestiune. Pentru că noi credeam că există o solidaritate între femei, dar se pare că uh, criteriul principal pentru a alege sau nu un candidat este apartenența acelui la o anumită familie, la un clan, la... Uh, deci nici de cum nici de cum uh, nu s-a manifestat acea solidaritate cu care suntem noi europeni obișnuiți. Este interesant să observi procesul electoral în aceste circumscripții tradiționaliste, unde trăiesc uh, uh iordanieni în majoritate, dar uh, uh, alături și de uh, populația palestiniană care deja e născută în Iordania. Totuși, există comportamente foarte diferite ale acestor grupuri, o dinamică foarte diferită ale acestor grupuri și un comportament diferit și la urne. Și vreau să confirm ce, ce a spus domnul Preda, anume că procesul electoral în sine trebuie apreciat în mod uh, pozitiv. În special, sistemul uh, uniform de înregistrare a, votul, votul, a votanților, a electorilor, uh, cred că este exemplar și multe țări în Europa ar putea să urmeze acest exemplu. Da? Deci exista o, o, un control instantaneu pe un monitor, deci observatorii puteau Uh, confirma imediat dacă persoana care a venit să uh, voteze a fost cea care uh, era înscrisă pe actul de identitate prezentat. Deci, deci practic, s-a, s-a, s-au evitat foarte multe neregularități la vot, așa cum le numim noi, prin acest sistem. Neregularități pe care noi le-am constatat în multe alte misiuni de observare. Deci, uh, Um, vreau să uh, apreciez activitatea Comisiei Electorale Centrale. Mulțumim! Uh, uh, sunt informații foarte importante care cu siguranță completează informațiile pe care ni le veți transmite în scris. Este un element important care poate fi și justificator pentru, în favoarea Iordaniei pentru accesarea anumitor programe europene și pentru noi este important ca în lumina acestor documente să putem uh, să ne poziționăm uh, în mod corespunzător. Este un proces uh, foarte palpitant, interesant, pentru că dacă ne uităm la celelalte procese electorale de, de democratizare din zona arabă, de multe ori se alege calea unei revoluții, iar aici s-a ales totuși calea democratizării pașnice, Uh, prin instrumente specifice uh, ale democrației. Da. S-au arătat uh, aceste mari diferențe, punctele de plecare diferite în procesul electoral, deci o um, Iordania, iată, merită și observată în continuare, dar și sprijinită. Și trecem cu aceasta la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Doamna Gomez ne-a rugat să uh, îl aducem pe ordinea de zi și anume uh, urmează un scump, scurt schimb de opinie cu privire la recuperarea activelor înghețate, active al unor dictatori, uh, ale unor persoane care au fost identificate ca persoane cheie în uh, Revoluția uh, Primăverii Arabe, în alte uh, procese care au avut loc recent. Mulțumesc, domnule președinte. Vă aduceți aminte când ne-am întâlnit în Cipru cu parlamentele naționale, Bernardino Lyon ne-a întrebat pe noi, eurodeputații, dar i-a întrebat și pe deputații naționali, de ce nu se implică de ce nu fac toate eforturile pentru a recupera activele acestor foști dictatori sau președinți din țările arame? Noi am fi niște parteneri foarte apreciați în aceste țări care au trecut prin primăvara arabă. Grupul meu organizează un seminar, la, a organizat un seminar la care a putut participa toată lumea și ne-am bucurat foarte mult că ambasadele Egiptului, Libiei și Tunisiei au participat la această reuniune. În cazul Tunisiei a venit chiar și un expert la nivel înalt din comisia pe care au înființat-o pentru recuperarea activelor. A participat și Elveția, bineînțeles, deoarece Elveția e una din țările în care sunt blocate o parte din aceste active. Elveția a făcut ceva de pe vremea dictaturii lui Marcos în Filipine, deci a făcut ceva totuși să reacționeze la cereri Însă am văzut totuși că Parlamentul nostru mai poate face multe și dacă nu vă deranjează, îi voi da cuvântul colegului meu, Pino Arlachi, care a făcut niște sugestii foarte concrete. El a spus că am putea încuraja SEA-ul să înființeze un grup de experți care se ofere asistență în toate aceste chestiuni juridice atât de complicate. With a lack of capacity and understanding. Vorba de lipsa de capacitate și de faptul că experții Uniunii Europene ar putea să se implice în toate aceste privințe juridice. Credem că ar fi foarte util și de aceea v-am cerut să puneți asta pe ordinea de zi. Deci e important ca noi, parlamentarii, uh, bazându-ne pe experiența noastră și, bineînțeles, prin colaborarea cu diferiții colegi, deci ar fi important ca noi să adresăm această întrebare la nivelul conferinței președinților. Poate că în următoarea plenară, din martie sau din aprilie, am putea avea o rezoluție și o dezbatere în legătură cu ceea ce se face pentru a soluționa problema. Și poate că vom veni cu propuneri concrete, însă domnul Arlachi vă va da mult mai multe detalii. Uh, Mr. President, I, I would like all of us to... dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori ca și săptămâna viitoare să discutăm acest subiect, pentru că n-am prea rămas mulți în sală. Din păcate, nu putem lua o decizie când am rămas doar câțiva. Ne putem număra pe degetele de la o mână. Eu am ascultat cu atenție ce s-a spus, dar nu cred că putem face vreo recomandare astăzi pentru că nu sunt destui colegi de față. Cred că trebuie să reluăm subiectul atunci când vor fi mai mulți aici în sală. Nu, nu spun că noi nu avem calitatea de a o, o lua o decizie, deci suntem puțini, dar eh, din păcate, uneori cantitatea e mai însemnată decât calitatea. Președintele, bun, mulțumesc, asta am spus eh, de fapt și eu, mulțumim Anei, a fost doar o introducere și trebuie să discutăm ulterior situația. Desigur, nu putem lua o decizie astăzi. Și vă reamintesc că mm, ordinea de zi uh, are conține o greșeală. Următoarea reuniune nu este luni, ci joi, de la ora 9, împreună cu uh, subcomisia sede. Deci uh, vă reamintesc acest lucru, pentru că acolo am văzut că scrie că uh, următoarea reuniune este într-o zi de luni, dar nu, este o versiune greșită. Mulțumesc. Thank you. And then all of us are invited, I think. Mulțumesc și vă mai spun că mâine seară suntem cu toți invitați la recepție organizată de doamna Ashton ne-a promis un extraordinar vin roșu englezesc, mă rog, britanic.